Trebuie să se confirme că e vorba de reformulare și nu de o propunere nouă. În acest caz înseamnă că uh, vom avea mai mult timp pentru al doilea raport al doamnei Senalova de mâine. Cred că vă veți bucura să auziți acest lucru. Deci vom trata punctul legat de ICOL mâine. Bun, deci putem adopta ordinea de zi în, așa, în acest fel? Foarte bine, mulțumesc. Această reuniune este transmisă pe internet ca întotdeauna, deci... Uh, Doresc să-i salut pe cei care ne urmăresc pe internet. Cred că am, o, ar trebui să vă putem uh, spune câte persoane s-au înscris la newsletterul nostru și există și un număr nou din newsletter care a fost publicat. Deci dacă doriți să primiți regulat acest mail cu newsletterul, vă rog să vă înscrieți pe site-ul Parlamentului. De asemenea, cred că ați văzut și afară, suntem acum o comisie pilot pentru reuniunile fără hârtie. Deci veți primi documentele în format electronic pe iPad. Cine dorește un, orice document îl poate cere în format electronic. Încercăm să fim și o comisie ecologică. Punctul 2 Procesul verbal din 17 uh, octombrie, procesul verbal se va considera aprobat dacă nu sunt observații până la sfârșitul reuniunii. Acum, încă două lucruri. În primul rând, avem un punct foarte scurt referitor la negocierile din trilog. Doamna Șaldemose este aici ca să ne prezinte mm, situația și am să uh, îi dau cuvântul în numele său și în numele doamnei Pietikainen în legătură cu um, supravegherea de piață, ca să ne spună cum stăm la negocierile cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult, domnule Harbour. Nu am început încă negocierile. Mai așteptăm încă răspunsul Consiliului, care discută dacă să acorde sau să nu acorde mandate negociere. Avem, cele, avem pachetul cu protecția consumatorului și cu regulamentul privind supravegherea pieței, iar uh, primul text pune probleme la articolul 7, cel referitor la protecția consumatorului, și de asemenea e posibil să fie și probleme legate de regulamentul privind supravegherea pieței. Am, erau stabilite niște date pentru negociere chiar săptămâna aceasta, dar s-au amânat. Și sper că vom putea începe negocierile. Însă, nu astăzi, ci peste o săptămână sau două, va trebui să ne gândim dacă ă, nu ar fi mai bine ca raportul să meargă în plenară, pentru că avem nevoie de un plan și avem nevoie de o, un calendar previzional. Însă nu am ajuns în acest punct, trebuie să mai așteptăm, să mai vedem ce putem face. Însă până acum nu se negociază, cel puțin nu între Parlament și Consiliu, ci uh, doar în cadrul Consiliului. Se pare. Am avut uh, mai multe reuniuni cu diferite părți interesate în acest domeniu. Am să informez pe raportorii din umbră, de altfel am și avut o reuniune cu ei săptămâna trecută și toată lumea este de acord că nu trebuie să începem să negociem până când Consiliul nu va avea mandat. Însă este nevoie de obținerea unui mandat pentru că trebuie să găsim uh, soluții pentru subiecte delicate, cum este articolul 7. Deci încă facem presiuni în acest sens, dar deocamdată nu avem nicio veste de la Consiliu. Foarte bine, mulțumesc pentru că faceți presiuni în continuare. Cred că e o mare dezamăgire după câte eforturi ați făcut și dumneavoastră și doamna Pietikainen și, de fapt, întreaga comisie am reușit să votăm încă de luna trecută ca să putem avea timp pentru negociere, iar acum Consiliul ne blochează. Mi se pare că e dezamăgitor și pentru consumatorii europeni. M-am întâlnit uh, succint cu comisarul Tajani la Strasburg și mi-a spus că lucrează la idei de compromis în legătură cu punctele cele mai critice. Însă, în orice caz, consumatorii europeni vor fi dezavantajați dacă nu obținem un acord înainte de alegeri, pentru că, de fapt, acesta era planul nostru inițial. În orice caz, vom păstra legătura, dar, după cum ați spus, e nevoie de o strategie, trebuie să se discute și la coordonatori, ca să putem progresa pentru a ajunge la vot cât mai repede. Trebuie să realizăm votul final și să vedem dacă putem încheia negocierile pe această bază cu un mandat clar pentru Parlament. Oricum, mulțumesc! Doamna Vail nu este aici, dar dat fiindcă eu am prezidat trialogul uh, de ieri, nu cred că se va supăra dacă vă spun eu că am început discuțiile cu președinția privind directiva echipamentelor radio. Am avut ieri o reuniune foarte constructivă, unde am uh, stabilit în legătură cu ce probleme mai are Consiliul dificultăți. Nu au încă un mandat uh, complet, dar a fost o reuniune foarte constructivă. Doamna Rule a fost și ea prezentă și am explorat mai multe soluții posibile. Am avut un schimb de opinii <coughs> care pe mine mă face să fiu destul de optimist. Deci, cred că vom reuși să obținem un acord și în legătură cu această propunere. Foarte bine. Îmi pare rău că am uh, făcut-o să aștept pe, doamna Senalova la primul uh, său raport. Haideți acum, deci, să analizăm primul raport al doamnei Senalova, care se referă la implementarea sistemului ICOL interoperabil la nivelul UE. Trebuie să examinăm amendamentele și vă dau cuvântul, după care îi voi da cuvântul uh, domnului Van de Camp, doamnei Rule și voi vorbi și eu pe scurt. jak jste uvedl... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, este vorba de un aviz pentru Comisia TRAN. Se referă la decizia de a utiliza sistemul e-call pentru a crea un serviciu e-call interoperabil în întreaga Uniune Europeană. După cum am mai spus, Comisia a pornit de la un raport din proprie inițiativă al, al Parlamentului European adoptat anul trecut cu o mare majoritate. Se și vede acest lucru din numărul de amendamente foarte scăzut. Majoritatea chiar sunt menite să amelioreze propunerea. În calitate de raportor, cred că acest aviz trebuie să pună accentul pe referirea la serviciul 112, care ar reprezenta baza pentru sistemul e-call. Vreau să mai spun explicit că e-call, ca sistem de urgență public, trebuie să fie disponibil gratuit pentru toți utilizatorii rutieri. Avem trei amendamente. Unul se referă la crearea de campanii care să explice beneficiile și funcționarea acestui nou sistem cetățenilor. Colega mea, doamna Tun, a depus un amendament prin care arată că aceste campanii de conștientizare ar trebui realizate înainte de implementarea sistemului e-call. Acestea trebuie să fie organizate împreună de comisie și de autoritățile regionale. Domnul Weidenholzer consideră că trebuie să menționăm și protecția datelor. Acest subiect este unul extrem de important pentru că cetățenii trebuie să știe că ICOL nu permite urmărirea uh, vehiculelor sau uh, înregistrarea activităților acestora. Am fost de acord și am și pregătit un amendament de compromis în legătură cu acest subiect. Alte amendamente se referă la protecția datelor personale. E vorba de un amendament al doamnei Tun, de exemplu, care recomandă ca protecția datelor să fie tratată în conformitate cu legislația europeană din domeniu. Amendamentul 4 al domnului Weidenholzer cere statelor membre să pună la dispoziție un transfer de date adecvat. La amendamentul 12 Domnul Weidenholzer cere ca uh, datele transferate prin e să fie folosite doar pentru urgențe de către statele membre. Am vorbit cu colegul nostru, domnul Weidenholzer, și am fost de acord că este necesar aici un amendament oral, pentru că datele obținute în caz de accidente ar putea fi folosite pentru a-i avertiza pe ceilalți șoferi pentru a uh, devia traficul și a evita alte accidente. Mai este un amendament 8 și, și un amendament 11 ale domnului Van de Camp. El uh, recomandă ca cei care sună la 112 de pe uh, echipamente mobile cu tehnologia GNSS să uh, fie transferați către sistemul ICOL. Atunci când va fi introdus sistemul ICOL, din uh, octombrie 2015 se dorește să se introducă toate aceste măsuri. Eu susțin ideea că și e-call și 112 sunt servicii universale, deci trebuie să fie la dispoziția tuturor cetățenilor. Fiind servicii universale, sunt acoperite de directiva serviciilor universale și deci sunt în afara sferei de aplicare a deciziei la care s-a referit un coleg. Poate că cei de la Comisie ne vor explica, explica cu ce limitări tehnice ne confruntăm aici. De asemenea, cred că este destul de periculos să spunem ca această compatibilitate să fie o precondiție necesară pentru implementarea e-call. Însă, în orice caz, cred că preocupările Parlamentului European sunt legitime și trebuie să se țină cont de ele. Aș mai dori să mai comentez un amendament și anume amendamentul 10 depus de domnul De Jong. Este singurul amendament pe care trebuie să îl resping pentru că contravine scopului acestei propuneri. Statele membre care nu doresc să introducă această propunere nu pot uh, trata corect un apel de urgență și deci nu pot permite tuturor utilizatorilor rutieri să beneficieze de această propunere. De asemenea, această idee contrazice un aviz adoptat în trecut de Parlamentul European. Acestea sunt comentariile mele și sper că uh, raportul va fi votat mâine. Foarte bine, mulțumesc pentru această prezentare detaliată a amendamentelor. Îi dau întâi cuvântul domnului Van de Camp, raportor din umbră pentru PPE. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc în primul rând să spun bună dimineața tuturor. Doresc după aceea să îi mulțumesc domnului raportor pentru um, activitatea foarte pozitivă. Doamna raportoare este foarte activă, a făcut o treabă foarte bună și a reușit să țină cont de propunerile raportorilor din umbră. În legătură cu acest sistem iCol, uh, aș vrea să vă spun că el nu poate funcționa bine dacă sistemul 112 nu funcționează bine. Și raportoarea a spus foarte bine că uh, eu am depus un amendament care se referă la uh, faptul că 112 este un sistem care trebuie să funcționeze în primul rând pentru a permite sistemul lui e să fie implementat. Nu trebuie să uităm că în unele state sistemul 112 nu funcționează uh, Vorbitorul cere cafea. Și deci, cum spuneam, sistemul 112 intră în categoria serviciilor universale și este deci acoperit de directiva respectivă. Însă, dacă ne gândim la viitor, nu trebuie să uităm că um, acest aviz referitor la, la, la e-call trebuie să fie ceva mai mult decât un aviz referitor la sistemul 112. Știu că Comisia nu e de acord, dar Comisia nu este neapărat aici ca să își dea cu părerea și să fie mulțumită, ci pur și simplu este aici ca să amelioreze și sistemul ICOL și sistemul 112. Un alt amendament al meu se referă la protecția datelor. În Parlament acest subiect întotdeauna a fost important, într-adevăr, însă aici este vorba de situații de urgență. Este vorba de cazuri urgente, de apeluri de urgență și de aceea cel mai important este ca sistemul să fie eficient. După părerea mea, însă, în orice caz, putem vota mâine acest aviz. Mulțumesc foarte mult, doamna Rule. Bun, atunci uh, am să intervin eu. În principiu sunt de acord cu abordarea doamnei raportor și sunt de acord că în niciun caz nu trebuie să votăm pentru amendamentul domnului De Jong, care mi se pare că încearcă să submineze tot ce dorim noi să realizăm. În legătură cu 112 și cu localizarea celui care sună, după cum știți, în această după amiază avem o audiere privind raportul meu referitor la reforma comunicațiilor electronice. Am avut ocazia să aduc amendamente la Directiva Serviciilor Universale și nu aș fi împotriva includerii anumitor prevederi necesare pentru a ameliora tot ce ține de localizare. Am să discut cu doamna Senelova pentru că avem ocazia să facem acest lucru acum. Poate că se va, vor face mai multe în următorul mandat, însă eu cred că în orice caz trebuie să transmitem un semnal aici. În orice caz, uh, cred că aceste, aceste puncte sunt uh, corecte. E foarte important să avem și un aviz de la Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor. Este clar că trebuie să ne continuăm colaborarea strânsă cu ei. Spuneți-mi, vă rog, reprezentanta Comisiei este aici, șefa de unitate? responsabilă de subiect. Am să-i dau cuvântul. Vreau întâi să verific dacă mai dorește cineva să intervină. Doamna Dupre, bine ați venit la comisia noastră. Vă ascultăm cu plăcere. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să vorbesc mult. Cred că de când am început lucrările pe acest dosar, am fost uh, de acord cu comisia, cu dumneavoastră. Deci nu cred că vă veți mira când vă voi spune că salutăm majoritatea amendamentelor depuse. Cu siguranță, amendamentele de compromis la care s-a referit doamna Senalova sunt foarte bune. este vorba de campaniile de informare, de protecția datelor. Nu ne pun nicio problemă, suntem de acord. Nu dorim să pierdem vremea cu amendamentul 10. Cred că s-a spus și din sală că acest gen de amendament nu va fi susținut. E foarte important pentru că dacă se elimină din text obligația de implementare până la o anumită dată, se anulează raportul de inițiativă al Parlamentului și propunerea Comisiei. Deci nu putem susține această idee în niciun caz. Când aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu amendamentele 8 și 11, Aici Comisia înțelege obiectivul acestor amendamente. Doriți să vă asigurați că cetățenii au acces la aceste servicii și nu doar cei care au vehicule dotate cu echipamente e-call, putând utiliza ce este disponibil astăzi prin tehnologia GNSS dar nu doresc să insist în legătură cu aspectele juridice pe care le-ați menționat, e suficient ce ați spus, dar haideți să revenim la aspectele tehnice. Noi ne temem că, din motive bugetare, uneori oamenii pur și simplu închid echipamentul de locație GNSS. Deci, uh, din acest uh, motiv trebuie să ținem cont de indisponibilitatea tehnologiei uneori. Apoi, ce, ce se întâmplă când un astfel de echipament se află în interior? Ce se întâmplă când utilizatorul este într-o clădire și sistemul pur și simplu nu funcționează? Poate că Ar fi bine să fim prudenți din aceste două motive și să nu susținem amendamentul referitor la GNS. Sper că v-am răspuns, domnule președinte. Da, mulțumesc foarte mult. Aș dori doar să confirm că vom vota mâine această propunere pentru a transmite avizul Comisiei de Transport. Doamna Senelova, doriți să mai rezumați? Da, aș dori doar să mulțumesc tuturor pentru comentarii și pentru cuvintele bune. Aștept cu nerăbdare votul de mâine, care sper să ne ajute să progresăm și mai mult. Doresc să vă invit la audierea de mâine care se referă la sistemul e-call. vom avea și o audiere cu Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Va fi prezent și coordonatorul pentru proiectul pilot. E vorba de un proiect pilot care examinează nivelul de pregătire al statelor membre referitor la interoperabilitatea sistemelor ICOL, ICOL și Galileo. Mulțumesc! Vă invit pe toți! Mulțumesc și eu îi încurajez pe toți colegii să meargă la audiere sau să o urmărească pe internet. Va avea loc mâine la 11 după vot. Cred că avem suficient timp, de fapt, pentru acest subiect. De la 11 la 12. Pentru că cred că sunt diverse motive să dorim să informăm pe toți, pentru că sunt multe neînțelegeri legate de această propunere. Ca să vă prezint și calendarul, mâine vom vota acest raport. De aceea am și împărțit uh, munca doamnei Senalova în două, ca să votăm acest aviz mâine, să-l trimitem Comisiei TRAN. După aceea, raportul din proprie inițiativă al doamnei Senalova referitoare la uh, sistemul, sistemele din vehicule va fi votat în decembrie, în același timp cu votul din Comisia TRAN. Face parte din colaborarea noastră cu Comisia TRAN. Și vreau să vă mai spun că am ajuns la un acord cu ajutorul doamnei Senalova cu Comisia Libe. Și ei erau preocupați de unele aspecte legate de protecția datelor, însă am stabilit că ne vor transmite un răspuns cât se poate de rapid și succint cu privire la protecția datelor. Și cred că ce am făcut în legătură cu aceste considerente îi va uh, liniști. După cum a spus și doamna Senalova chiar acum, Datele din sistemul ICOL se referă la vehicul și nu sunt neapărat date de natură personală. Deci, cred că e important să nu uităm că e un sistem care depinde de vehicule, deci sistemul funcționează în caz de accident, indiferent de cine conduce acel vehicul. În fine, ne-am întâlnit cu domnul Axel Foss, care va fi raportor pe acest subiect, și am uh, stabilit cât se poate de clar ce probleme sunt legate de sistemul e-call. În orice caz, mulțumesc tuturor foarte mult! Haideți să trecem mai departe. Domnul Lehegard, care îl locuiește pe domnul Schmidt în această dimineață, a sosit. Cred că toți raportorii din umbră sunt aici, domnul Schwab, doamna Rapti, doamna Rule și cu mine. E vorba de un aviz pentru Comisia ECON referitoare la normele care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței. Domnul Kubich de la Direcția Generală Concurență a venit. Bine ați venit! Domnul Löchegaard, dacă sunteți gata, vă dau cuvântul ca să ne prezentați uh, avizul domnului Schmidt. Yes, uh, thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Ole vă transmite toate cele bune și își cere scuze că nu poate participa, dar este la Addis Abeba la reuniunea ACP-UE, deci uh, este uh, într-un loc mai, uh, um, mai greu. Deci, compromisul vorbim despre compromisurile 1 și 3. Compromisul 1 se bazează pe recomandările uh, Comisiei privind mecanismele de recurare, chiar dacă Comisia permite mecanisme opt-out finanțare de către o uh, parte terță, mm, domnul raportor consideră că e mai bine să fim prudenți. Deci propune introducerea unui sistem opt-in la nivel european. În ceea ce privește compromisurile de la articolul 13, mai trebuie discutat acest lucru. Domnul raportor este de acord cu comisia, așa nume că e uh, nevoie de o anumită prezumție dacă criteriile de la A până la C sunt dovedite. Uh, a, dacă nu cumva a existat o lipsă de informații, victima nu a ales să fie în această situație. Votul va avea loc pe 17 decembrie și domnul raportor va uh, trimite noi propuneri de compromis la întoarcerea din Etiopia. Thank you very much, uh, Mr. Lukegaard. Uh, so let's have a uh, contribution from the shadows. Uh, Mr. Schwab first. Schwab, mulțumesc, domnule președinte. Colegul Löhegard a prezentat la modul foarte precis uh, ideile domnului Schmidt referitoare la avizul pentru acest raport care se referă de fapt la acțiunile în despăgubire, mai ales în caz de carteluri. În orice caz, cred că fim foarte precauți în legătură cu acest subiect, pentru că situația este următoarea. În 27 ianuarie, comisia responsabilă pe fond va lua o decizie și este clar că și comisia jurii are anumite competențe exclusive în legătură cu acest subiect. Situația la Consiliu a, a evoluat de așa natură în uh, cât temeiul juridic este pus sub semnul întrebării. Însă, din câte am auzit eu, nu există um, o unanimitate în Consiliu cu privire la acest subiect. În orice caz, totul corespunde cu calendarul. În orice caz, dat fiind că a existat o dispută îndelungată între cele două comisii, situația nu este atât de avansată cum am fi dorit. Și de la bun început trebuie să vă spun că sunt mai multe neînțelegeri în, acest, în legătură cu acest subiect. Și vreau să vă spun două, trei lucruri, mai ales în legătură și cu ce a spus colegul Löhegard. În orice caz, doresc să salut în primul rând acest subiect. Comisia a pornit de la ideea că acțiunile colective ar trebui să rămână sub competența Consiliului. Asta a confirmat-o și comisarul Almunia ieri. Însă, Dată fiind situația din Consiliu, nu cred că uh, este că va fi cazul să intervină în această directivă a elemente legate de acțiunile colective. În orice caz, probabil că va fi nevoie să urmeze un model european de opt-in. Am discutat de mai multe ori cu domnul Schmidt despre o posibilitate de compromis și mai multe elemente nu sunt clare. Ideea din directivă se află și la, aline, la alineatele 12 și 13. Este vorba de uh, pagubele indirecte și se spune că și în cazul de pagube indirecte aceste acțiuni de spăgubire trebuie să fie acceptabile. Un profesor fost judecător la Curtea Europeană de Justiție a confirmat această idee. Atunci când uh, reclamantul este uh, cel care a fost păgubit însă nu poate dovedi la proces paguba respectivă, um, se consideră că a fost, de fapt, um, victima unei uh, pagube provocate indirect. Însă, atunci, despăgubirile trebuie să fie plătite, după cum se prevede și la articolul 13, articolul 1 din textul Comisiei. Iar uh, dacă a fost vorba de o pagubă indirectă, de fapt cartelul trebuie să plătească de două ori aceeași despăgubire. E vorba însă de un tip de sancțiune punitivă pe care noi nu îl dorim în Europa și am încercat să-l conving și pe colegul Schmidt să fie precaut în legătură cu acest subiect, dar se pare că nu am reușit. Domnul Schmidt a mai propus și alte puncte la compromisuri. Eu sunt de părere că Curtea de Justiție nu a fost de acord cu faptul că anumite documente trebuie să reprezinte permanent probe care să fie făcute publice la cererea reclamantului, ci cred că judecătorul, instanța, este cea care trebuie să decidă ce documente sunt divulgate. Ce trebuie noi să facem este să dăm o orientare instanțelor și ele să poată decide în fiecare cauză în funcție de detalii și în funcție de programele de protecție a martorilor pe care le au. În orice caz, vom vedea ce se va întâmpla după ce directiva va fi în vigoare și uh, vor înce va începe să fie aplicată. Deci, cam atât aș avea eu de spus în legătură cu propunerile domnului Schmidt. Fundamental, eu cred că această propunere a Comisiei se îndreaptă în direcția cea bună, pentru că uh, putem rezolva astfel problemele apărute după hotărârile în cauze ca donau însă nu știu dacă putem încheia acest subiect până la sfârșitul mandatului, pentru că este greu de găsit o majoritate atât în Consiliu cât și în Parlament. Și cred că nici compromisurile domnului Schmidt nu sunt potrivite încă, acceptabile de toată lumea. Mulțumesc. Mrs. Rapti. Doamna Rapti. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Schwab. Aș dori să mă refer um, la ce a spus domnul Schwab. În primul rând, mă bucur uh, să uh, avem această discuție, însă ce a spus colegul nostru mă îngrijorează dintr-un motiv foarte simplu. Colegul Schmidt a făcut o treabă foarte bună în legătură cu mecanismul uh, de protecție colectivă. Și eu cred că propunerea comisiei este bună. Deci, sincer, putem spune că este o propunere bună Însă, încă o dată, mi se pare că lipsesc elementele care aduc cea mai mare diferență, cea mai mare plus valoare. Adică un element care să arate că comisia este în sfârșit pregătită să facă un mare salt înainte și să îi susțină pe cetățeni. Dar ce face comisia, în schimb, Comisia transformă aceste uh, despăgubiri colective în ceva obligatoriu. Aș vrea să repet acum mulțumirile adresate domnului Schmidt pentru munca sa. A fost foarte pozitiv, a colaborat cu toată lumea și a încercat realmente să găsească o cale de mijloc care să și meargă în direcția cea bună. Însă poziția domnului Schmidt ar trebui să fie mai decisivă. Pentru că dacă negociem, mă tem că până la urmă vom ajunge la o amânare și la, apoi la încă o amânare. Și eu cred că tocmai aici unde e vorba de protecția drepturilor colective, nu trebuie să dăm înapoi. Și mie mi se pare că asta se întâmplă aici. Domnul Schmidt a reușit realmente să găsească o formulă diplomatică. A spus că dacă acest subiect al protecției drepturilor colective se dorește a fi încheiată în mandatul nostru, atunci trebuie să fim de acord între noi. Eu cred că toate aceste lucruri sunt foarte bune pentru cetățenii europeni și cred că trebuie să încercăm să încheiem uh, acest dosar în mandatul actual. Apoi, sunt de părere că trebuie să ne întrebăm dacă această soluție este cea mai bună, de fapt. Dacă chiar ne îndreptăm în direcția cea mai bună, dacă promovăm o Europa solidară. Și cred că este foarte important acest lucru și um, în perspectiva alegerilor. Acum, în legătură cu amendamentele de compromis, eu le susțin. Colegul nostru a făcut aici o treabă foarte bună. La 3 și la 4 avem mici rezerve, dar nu doresc să intru în detalii. Noi uh, am propus ca prevederile um, referitoare la clemență să nu fie valabile doar în caz de cartel. În final, aș vrea să mai spun că soluțiile de compromis uh, propuse de domnul Schmidt sunt foarte bune, le susțin și susțin și uh, calendarul actual, deci sper să ajungem cât mai repede la vot. Însă trebuie să mai menționez aici și niște mici avertizări pentru că acest subiect e unul care ne vizează pe toți, pe deputați, pe cei de la comisie, pe toți, absolut toți. Și toți trebuie să fim foarte preocupați de acest dosar. Cu toții trebuie să avem obiectivul să soluționăm acest dosar încă din acest mandat. Și a doua avertizare a mea se referă la PPE, este adresată colegilor de la PPE și la stimatul meu prieten, domnul Schwab, care este raportor la Comisia Econ și aici este raportor din umbră. Deci cunoaște foarte bine subiectul și ține foarte mult la acest subiect. Însă, vă rog frumos, nu vă axați atât de mult, nu sufocați acest subiect, pentru că e important și pentru ceilalți, nu numai pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Ruler. Mulțumesc, doamna Rule. Äh, Mulțumesc, pe scurt. Vreau să mulțumim și noi uh, domnului Schmidt pentru activitatea foarte bună și sprijinim uh, fără rezerve toate amendamentele sale de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să iau cuvântul în calitate de raportor din umbră de la grupul nostru, fiindcă și noi am, ne-am ocupat foarte mult de acest document și am fost foarte selectivi în ceea ce privește amendamentele înaintate. Avem unele îngrijorări în ceea ce privește amendamentele de compromis, care sunt încă în fază de pregătire și uh, am, am înțeles că votul a fost amânat pe marginea acestor amendamente de compromis, fiindcă comisia responsabilă pe fond nu a putut vota, deci noi ne-am folosit de acest timp pe care l-am avut la dispoziție în plus pentru a ne concentra asupra uh, amendamentelor amendamentelor și amendamentelor de compromis. Principala noastră îngrijorare se referă la chestiunea iar Comisia ar putea să ne spună câteva cuvinte despre acest lucru. Este vorba despre acest uh, transfer al, al apărării uh, pentru a încuraja consumatorii să solicite despăgubiri în cazul în care se confruntă cu un comportament de cartel, consumatorii s-ar putea să nu fie afectați direct, fiindcă au, au cumpărat produsul printr-un intermediar care l-a cumpărat de la furnizorul inițial. Deci există acest lanț de aprovizionare, lanț de prejudicii, de, de despăgubiri. Este foarte important să se clarifice această situație și modul în care, în care poate funcționa acest uh, în care se poate uh, aplica acest proces și modul în care pot fi apărați consumatorii. Nu știu dacă amendamentele de compromis ne ajută aici, dar uh, poate ar putea să ne ajute comisia. Fiindcă și pe dumneavoastră vă îngrijorați acest lucru. Eu Dorește cineva să ia cuvântul pe marginea acestui subiect și asta? From the commission then to uh, Atunci uh, uh, rog comisia să ne spună părerea sa. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, mă bucură sprijinul comisiei dumneavoastră pentru această propunere. Mă bucur foarte mult că faceți tot ce puteți pentru a finaliza aceste dosare înainte de alegeri? Și în ceea ce privește acest transfer, acesta este foarte important Așa cum a spus, cum a spus domnul președinte, președintele, adesea supraprețul cartelului este transferat în lanțul de aprovizionare până la consumatorul final. Consumatorii final acum nu reușesc să dovedească această acest prejudiciu, fiindcă nu au acces la documentele de care au nevoie. Și acesta este scopul pentru care facem dovada probei mai ușoară pentru, cumpăr, pentru uh, achiziții indirecte și mă bucur că domnul Schmidt uh, a fost de acord să uh, revizuiască formularea pentru a apăra drepturile consumatorilor și în ceea ce vește transferul indirect. Regulile privind transferul trebuie, să sunt simple despăgubirile trebuie să ajungă la, la la nivelul unde, unde a ajuns și prejudiciul. Este vorba despre distribuția uh, prejudiciului cauzat de cartela în mai multe niveluri. Nu este vorba aici despre o posibilitatea de a da um, făptașului posibilitatea de a scăpa. Um, autoritatea care încalcă legea uh, poate să dovedească că, trans, că uh, că prejudiciul a fost transferat în alte, la alte niveluri ale lanțului de aprovizionare, ceea ce înlesnește lucrurile pentru autoritatea care încalcă legea. Dar vă putem explica mai multe despre asta, în ceea ce este mecanismele de recurare. Acest lucru a fost discutat de ani de zile la Parlament și până la urmă am fost de acord cu avizul Parlamentului din 2011 în ceea ce privește mecanismele de recurare și anume o abordare orizontală, care se referă nu numai la concurență, ci și la protecția consumatorului și alte domenii unde încălcarea legislației europene uh, poate cauza prejudiciu. Și asta am făcut, am adoptat în același uh, timp ca această propunere o recomandare privind mecanismele de recurare, mm, care solicită statele, statelor membre ca în timp de 2 ani să uh, instituie astfel de mecanisme acesta este doar o recomandare, bineînțeles, nu are caracter obligatoriu, dar acesta a fost rezultatul discuțiilor politice pe care le-am avut, iar unul dintre motive este, bineînțeles, faptul că diferențele între statele membre sunt uriașe la ora actuală, iar situația evoluează foarte activ Statele Unite vor uh, introduce propuneri privind uh, mecanismele de recurare și uh, dreptul, concur- dreptul concurenței și Franța și Belgia discută astfel de propuneri la ora actuală, poate că știți. Iată, eu ca funcționar din partea Comisiei susțin uh, acțiunile Comisiei pe baza avizului Parlamentului și acest lucru este foarte important, mecanismele de recurare sunt foarte importante pentru că pentru că fără astfel de căi de atac, consumatorii nu ar avea altă posibilitate în cazul activităților, um, achizițiilor, achizițiilor indirecte și și această propunere de directivă reprezintă un instrument foarte important pentru despăgubiri care se aplică oricăror tip de, de despăgubiri în statele membre, inclu, inclusiv despăgubirile, acțiunile colective pentru despăgubire. Iar următorul pas este uh, recomandarea privind mecanismele de recurare care va fi uh, Uh, va urma la, pe viitor dacă, dacă în 2 ani ne dăm seama că unele state membre nu au urmat recomandările. În concluzie, deci vreau să vă spun că uh, Comisia vă stă la dispoziție pentru a discuta propunerile concrete. Și încă un lucru, dacă îmi permiteți, un lucru important, uh, domnul Schwab a, și-a, și-a exprimat îndoielile în ceea ce privește propunerea de a da protecție statelor elemente, uh, vreau să vă spun că noi considerăm că este în conformitate cu, cu dreptul uh, jurisprudența de până acum uh, a existat în afara legislației europene și fiindcă nu există legislație europeană, s-a luat hotărârea în instanță de la caz la caz. Săptămâna trecută, un judecător de la uh, Curtea Europeană a confirmat că așa înțelege el jurisprudența existentă și astfel s-au cântărit interesele publice ale aplicării legii și interesele private de, ale, de despăgubire. Este o chestiune care trebuie să fie avută în vedere de, de legiuitor în, uh, într-o instanță. Vă mulțumesc, dar trebuie să mai discutăm despre asta. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru aceste răspunsuri foarte uh, exhaustive. Domnule Lohegard, vă dau imediat cuvântul. Vreau să văd dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Domnule Lohegard. Mulțumesc, da, um, doresc și eu să vă spun că o să transmit mai departe lui Ole toate acestea și sunt sigur că va, va prelua multe dintre aceste elemente. <coughs> Mulțumesc, mulțumesc foarte mult că uh, i-ați ținut locul domnului Schmidt. Acum o să adoptăm acest raport pe 17 decembrie, deci sperăm că vom avea ocazia să rezolvăm unele dintre, uh, dintre aceste probleme care au fost ridicate astăzi înainte de a vota pe data de 17 decembrie. Și vom transmite un mesaj foarte important uh, Comisiei Econ în acest fel. Bun. Uh, pentru cei care ați ajuns mai târziu, vreau să vă spun că următorul punct de pe ordinea de zi va fi uh, raportul domnului Lohegar privind Solvit. Suntem un puțin... Uh, este important ca comisia să fie aici. Iată, suntem... Avem 10 uh, minute, sunt cu 10 minute mai devreme decât um, ordinea de zi. Nu știu dacă raportorii din umbră sunt aici. Doamna Hansley e aici sau în locuiți la voastră și eu uh, sunt raportat din umbră pentru grupul meu și doamna Ruler. Noi suntem <laughs> stâlpii grupurilor noastre. Haideți să luăm o scurtă pauză până vine reprezentantul comisiei, fiindcă sunt sigur că vreți să ascultați și părerea comisiei, pentru că Proiectul nostru de raport este foarte important. Dacă doriți să luați o cafea sau... Dar vă rog să vă întoarceți la timp și vom începe imediat. Și, deci, domnule raportor, vă rog să nu plecați prea departe. Uh, so, ladies and gentlemen, uh, we're ready to... Haideți să începem. Au venit uh, toți uh, oamenii de care aveam nevoie, doamna Hansling, raportorul nostru din umbră, și reprezentantul comisiei. Iată, acesta este noul newsletter N-aveam mai devreme o, un exemplar să vă arăt, dar iată, a fost uh, publicat. Uh, dacă vreți să-l primiți, trebuie să vă înscrieți pe site-ul nostru. O să vedeți uh, poze pe prima pagină uh, de la vizita noastră din China și Hong Kong, uh, printre care și poze cu domnul Schwab și alți colegi ai noștri. Bun. Acum domnul Lökegaard, raportorul nostru, ne va prezenta proiectul de raport privind Solvit. După care, raportorii din umbră vor avea cuvântul, doamna Hanslich, doamna Abela <coughs> și uh, doamna, doamna Rule și domnul Ekstrom, care este și raportor din umbră de la Vers, nu știu cine este, dacă dacă doriți, pot, dacă doriți, fac și eu. O să spun și eu câteva cuvinte, fiindcă sunt raportor din nume de la grupul nostru. Doamna Grobens, uh, prietena comisiei noastre, ne-a spus că, din păcate, uh, nu poate fi alături de noi, dar doamna Anișca Jensens va, o va reprezenta pe doamna uh, și va face câteva comentarii asupra acestui raport. Vă dau cuvântul domnului raportor, imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că vreau să vă felicit pentru delegația încurată cu succes din China. Mi-aș plăcut să particip și eu, dar nu am reușit, poate altă dată. În primul rând, și vă spun foarte sincer, dragi colegi, în momentul în care am abordat uh, discuția Solvit, uh, uh, am simțit, am simțit un deja vu, fiindcă mi-amintesc când ne-am deplasat la Stockholm acum patru ani, o delegație foarte bună, am discutat foarte mult despre Solvit cu delegația suedeză, dar simțeam atunci că iarăși simțeam un, un deja vu, auzisem aceleași lucruri, auzisem aceleași discuții, aceleași cifre, iată, acum patru ani. E bine sau uh, e loc de mai bine? Asta mă întreb eu. Vreau să vă spun că mă enervează că avem aceleași probleme la Solvit ca acum patru ani. Și asta este punctul de plecare în discuția aceasta. Așa cum uh, am subliniat în raport, cred că a venit vremea să ducem solvitul uh, la următoarea etapă, Solvit 2.0, ceea ce înseamnă un accent mai puternic pus pe mediul de afaceri, capacitatea de a avea, de a se ocupa de cazuri eh, legate de mediul de afaceri eh, în momentul în care eh, să se, să se rezolve probleme de conflict între legislația națională și legislația europeană. Pentru asta Solvit trebuie să funcționeze mai bine. Avem nevoie de o mai bună finanțare pentru, pentru sentințe, o mai bună cunoaștere a jurisprudenței de către, de către personal, mediul de afaceri trebuie să cunoască mai bine Solvit, sistemul naming and shaming de arătare cu degetul trebuie să funcționeze mai bine, trebuie să ne asigurăm că Solvit poate să facă față cauzelor mai complicate mai complexe, trebuie ca reclamantul să fie implicat mai bine în proces, avem nevoie de mai multe resurse și comisia trebuie să, să aibă niște jaloane mai clare pentru evoluția Solvit, pentru a vedea dacă obiectivele sunt atinse. Ceea ce mă aduce la, la ultimul aspect pe care vreau să-l ridic și poate cel mai controversat. Dacă obiectivele nu sunt atinse, ar trebui să să ne gândim dacă am putea uh, înlocui procedurile neoficiale cu norme uh, legislative. Și spun asta fiindcă avem nevoie de voință politică, trebuie să ne hotărâm ce vrem să facem, trebuie să luăm în serios această discuție dacă dorim ca Solvit să fie uh, să fie miezul strategiei de creștere și a pieței interne pentru 2020, uh, trebuie să ne dăm seama că avem nevoie să luăm unele măsuri pentru a atinge aceste obiective. Nu putem doar să vorbim, trebuie să trecem și la fapte. Nu e suficient să avem vorbe frumoase despre Solvit, trebuie însă să ne apucăm de treabă, să vedem cum putem trece la etapa următoare. Iată de ce am uh, introdus în, articol, artic, în um, raport articol 25, unde Ehm, am uh, afirmat aceste lucruri. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Nu am ajuns încă acolo. N-aș putea să spun acest lucru în ceea ce mă privește, dar vreau să discutăm deschis pentru a putea să să, să avem uh, o dezbatere sinceră despre cum putem să trecem la următoarea etapă cu Solvit. Mă opresc aici, domnule președinte. Much for your report. Președintele, mulțumesc uh, pentru raportul dumneavoastră. Cred că aveți dreptate să discutăm cum putem să facem să progreseze lucrurile. Oricum, să auzim punctul de vedere al uh, raportorilor din umbră. Am să încep cu Marco Jata. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să îl salut uh, și să-l felicit pe raportor pentru treaba bună pe care a făcut-o. Am și eu uh, această impresie de deja vu, pentru că am impresia că am făcut un salt cu patru ani în urmă. Trebuie să subliniem că avizul este foarte bun și sunt de acord cu el în totalitate. Solvitul nu este într-o totul o poveste de succes și sunt de acord cu raportorul în această privință. Și anume că potențialul pe care îl are sistemul nu este uh, valorificat la maximum și că e loc de mai bine. Raportorul se concentrează pe chestiuni cum ar fi uh, accesul la informare acest lucru trebuie subliniat și mai mult. Pentru că informarea cetățenilor europeni în legătură cu drepturile de care se bucură contribuie la o mai bună funcționare a pieței interne. În al doilea rând, după părerea mea, este important să avem resurse umane bine formate. Pentru că numai uh, lucrători în sistemul Solvit cu o bună pregătire pot să uh, valorifice avantajele sistemului la maxim. Dar în același timp ei pot să uh, fie de ajutor cetățenilor și întreprinzătorilor în egală măsură. Solvit are potențialul de a deveni un instrument care să stabilească o limită la posibilitățile de abuz ale sistemului judiciar. Unele entități vă pot Uh, uh, inițieze acțiuni în instanță și să ducă la o procedură foarte complicată. Pentru a evita acest lucru, Solvitul poate să fie de ajutor. Este nevoie de o mai bună cunoaștere a posibilităților pe care le are sistemul, o mai bună promovare a acestuia. Uh, Experiența acumulată până prezent acumulează că solvitul este un instrument extraordinar pentru a detecta neregulile în aplicarea legislației europene. Sunt bucuroasă că raportorul nu a evitat să menționeze acest lucru, pentru că, de fapt, aplicarea legislației europene trebuie uh, să ducă la eliminarea obstacolelor pe piața europeană. Solvitul este un instrument grozav și pentru comisie, pentru că duce la o identificare mai rapidă a problemelor de pe piața internă, care sunt legate, în mod clar, de neaplicarea achiului. Acum, în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului printr-un uh, act juridic, E bine, dat fiind potențialul sistemului, ar trebui să avem uh, în vedere, să analizăm în detaliu acest lucru. Solvitul este de o importanță vitală pentru întreprinzători și dispune de posibilitatea de a oferi soluții informale întreprinzătorilor. Totuși, date fiind neajunsurile din punct de vedere al resurselor umane și, de asemenea, date fiind ajunsurile uh, de la unele centre, este uh, greu din, ca întreprinzătorii să um, beneficieze de asistență. Uh, raportorul a spus că există, nu se pot rezolva cazuri complexe și exact uh, aici Solvitul poate să fie de ajutor întreprinzătorilor. Vreau din nou să-l felicit pe raportor pentru un uh, raport foarte bun și cred că trebuie să avem o discuție uh, comună și să ne gândim la un text legislativ ca o soluție bună. Vă mulțumesc, președintele. Mulțumesc doamna Hanslick, doamna Zabela. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o coincidență pentru mine că m-am uh, întâlnit cu Solvid. Sigur, e o preocupare faptul că nu toată lumea cunoaște uh, Solvitul, acest serviciu. Salut uh, eforturile Comisiei și recomandările din Solvit. Pentru mine este esențial ca atât întreprinderile și cetățenii să aibă încredere uh, în piața internă. În final, cetățenii și întreprinderile, dacă au probleme legate de comerț, de uh, asistența socială, uh, este esențial să știe încotro să se îndrepte și să beneficieze de asistență. Atunci când cetățenii au activități um, transfrontaliere și cred că drepturile le sunt uh, încălcate, uh, cetățenii trebuie să știe că există o plasă de siguranță Uh, un instrument care să le rezolve problemele. Dezvoltarea încrederii este bună pentru funcționarea pieței interne, unul dintre pilonii care susține Uniunea Europeană. De aceea, cred că trebuie să fim activ uh, implicați în uh, intensificarea eforturilor pentru îmbunătățirea instrumentului Solvit. Deci, Comisia merge în direcția bună. De asemenea, salut proiectul de raport al domnului Lockegaard. Este important uh, să insistăm ca centrele Solvit, atunci când funcționează pe baze informale, să aibă un personal adecvat sau să primească resursele necesare din partea guvernelor. Aceste centre trebuie să fie monitorizate, activitatea lor să fie îmbunătățită. Este important ca, cu noile recomandări, dezvoltarea cazurilor solvit a fost actualizată și ă, de aceea raportul insistă asupra evidențierii problemelor structurale și rezolvării acestora. Ă, vorbind despre vizibilitate, salut ă, comentariile făcute în raport în legătură cu vizibilitatea Uh, și uh, cunoașterea de către populație a instrumentului Solvit. Avem nevoie de o abordare holistă atunci când este vorba de vizibilitatea instrumentelor uh, Uniunii Europene. Nu numai că trebuie să existe campanii de informare în legătură cu Solfit, ci trebuie actualizate site-urile, trebuie integrate instrumentele existente, uh, Uh, pentru uh, a cunoaște punctele de contact. Atunci când cetățenii și întreprinderile have, au o uh, problemă, este important să fie îndreptați către oficiul, către biroul care poate să le rezolve această probleme. În același timp, dat fiind că multe din site-urile web pe plan național sunt în curs de construcție, nu trebuie să ratăm posibilitatea de a da acces persoanelor cu dizabilități. Este un element care, după părerea mea, lipsește în, în proiectul de raport, dar o să depun un amendament pentru a îmbunătăți textul în acest uh, sens. Trebuie să dăm statelor membre posibilitatea de a înființa uh, centre uh, Solvit la nivel local și regional, așa cum am subliniat și în Comisia EMPL. Acest lucru uh, trebuie să aibă loc în administrațiile naționale, însă autoritățile naționale sunt cele care urmăresc inițiativele întreprinse pe plan uh, local și regional, chiar și prin site-uri web. Acestea sunt uh, prioritățile și cred că suntem pe calea cea bună. Mult rămâne însă de făcut în ceea ce privește cooperarea între centrele naționale Solvit. Uh, aștept să colaborez cu raportorul pe acest dosar și cu raportorii din umbră pentru a îmbunătăți în mai multă uh, măsură acest mecanism? Uh, președinte, mulțumesc, doamna Zabela. Doamna Rule sau doamna Anstrom? Da, foarte pe scurt. Vreau și eu să mulțumesc raportorului și eu am aceeași părere cu raportorul nostru. Sunt de 10 ani la comisia aceasta și Solvit este o problemă constantă, un subiect care tot apare. Uh, pe de altă parte, nu trebuie să uităm că pe lângă Solvit s-au, discut, s-au dezvoltat foarte multe alte lucruri, de exemplu mecanismul de soluționare alternativă a uh, litigilor. Și există mai multe sisteme care funcționează pe lângă Solvit. Și cred că trebuie să ne gândim uh, dacă situația lor juridică este actuală sau nu. Trebuie să ne gândim în ce situații uh, Uh, este nevoie de acte delegate pentru solvit, de exemplu, în situații ca soluționarea alternativă a litigilor. Uh, ce mi se pare mie important este să avem date măsurabile și procedeul de naming and shaming, de identificarea vinovaților, să fie utilizat ca să fie cu adevărat eficient și să se facă ameliorări de la un an la altul. Dar acest lucru nu se poate face decât dacă avem cifre ca să putem vedea unde avem standarde suficiente și unde sunt insuficiente. Mulțumesc! Uh, yes. Președintele, da, mulțumesc, doamnă Rule. Ultimul punct pe care l-ați uh, menționat este unul pe care îl susțin ca un raportor din umbră și aș face o legătură uh, între uh, informațiile date uh, în cadrul Solfit cu indicatorii pieței interne uh, în procesul uh, semestrial. Avem nevoie ca Solvit să ne dea indicii în legătură cu unde se cantonează problemele în piața internă. Sunt de acord cu direcția în care merge domnul Lockegaard uh, și în această comisie am uh, uh, elaborat multe rezoluții cerând statelor membre să-și intensifice eforturile. Am transmis un mesaj consecvent care se regăsește în raportul dumneavoastră și anume considerăm că figura publică a pieței interne din punct de vedere al accesului prin site-urile comisiei, site-urile web, rămâne prea fragmentată. Sunt încă multe lucruri necunoscute și uh, lucrurile se complică pe măsură ce apar noi proiecte, mai ales directiva privind serviciile cu punctele Uh, de uh, contact. Trebuie să uh, poată să informeze cetățenii, dar sunt și probleme noi legate de persoanele care se confruntă cu probleme. Solvit rezolvă și problemele cetățenilor în această privință. Uh, în pachetul bunuri din 2005 uh, se vorbea de crearea unor centre care să rezolve problemele cetățenilor legate de uh, recunoașterea reciprocă a mărfurilor, a bunurilor. Nici nu știu dacă statele membre au pus în aplicare această cerință în mod satisfăcător. Și au fost uh, multe plângeri în acest sens, multe reclamații uh, primite la Solvit. Sunt de acord cu domnul Lockegaard. Și poate că aceasta este o moștenire pe care o lăsăm următoarei uh, comisii. Uh, trebuie să fim uh, radicali în acest raport Uh, în legătură cu uh, modul în care putem să trecem la o etapă următoare. Dată fiind corespondența pe care o avem în legătură cu problemele existență și uh, problemele cu care se întâlnesc întreprinderile, uneori chiar nici nu se plâng de toate aceste probleme, cred că uh, avem în față numai vârful icebergului și domnul mm. Lockegaard a arătat că uh, oamenii nu știu să acceseze uh, acest instrument. Această posibilitate a fost dată întâi uh, membrilor de Parlament pentru a putea depune plângeri la Solvit nu știu dacă am făcut prea mult în această privință, însă centrul Solvit din uh, uh, Regatul Unit a fost foarte activ. Știu oare toți colegii uh, de aici de posibilitățile de, pe care le are Solvit de a-i ajuta? De asemenea, Comisia... Nu, nu știu. Da, mm, e timpul să știe. Uh, Poate că ar trebui să facem ceva pe plan intern. E un alt lucru pe care putem să îl lăsăm urmașilor noștri. Comisia ă, a depus și planul de acțiune pentru intensificarea programului ă, Your Europe. Cred că trebuie să integrăm toate aceste instrumente. Deci sunt ă, înclinat să uh, radicalizăm puțin acest raport. Nu cred că trebuie să ne temem de acest lucru. Trebuie să depunem mai multe amendamente pentru a-l ajuta pe raportor în această direcție. De asemenea, trebuie abordată problema accesului. Mă bucur că doamna uh, Zabel a vorbit uh, de puncte, uh, de mai multe puncte descentralizate Solvit. Dar apoi există un portal care oferă oamenilor posibilitatea uh, de uh, a accesa acest instrument. Cred că trebuie să uh, continuăm această promovare a instrumentului Solvit și să ne gândim la Solvit 2.0, ca să vorbim în jargonul actual. Bine. Mai dorește cineva să contribuie la discuția privind solvitul înainte de a da cuvântul uh, comisiei? Nu? Mulțumesc uh, că îmi dați uh, cuvântul. În primul rând, Vreau să o scuz pe doamna Marian Griben că nu este aici, dar a trebuit să meargă urgent la o întâlnire care are loc în paralel. În primul rând, în al doilea rând, de fapt, spune vorbitoarea, vreau să vă mulțumesc pentru proiectul de raport și susținerea dată de IMCO uh, instrumentului Solvit. Sunt multe chestiuni uh, din uh, raport care sunt uh, abordate într-o nouă recomandare. Lucrăm cu statele membre, cu centrele Solvit pentru a realiza o serie de elemente din recomandare și ajungem în felul acesta la Solvit 2.0. Considerăm că uh, punctul forte al acestui instrument este informalitatea sa, caracterul său informal. Suntem uh, uh, foarte atenți ca nu cumva din acest caracter informal să uh, implozeze întregul uh, sistem. În momentul în care ceva devine formal, așa cum ar fi procedurile de încălcare, atunci uh, intră uh, în acțiune alte instrumente Uh, nu mai sunt suficiente acțiunile sau soluțiile informale. Deci cred foarte mult în caracterul informal al solvitului. În al doilea rând, aș vrea să spun că este foarte important că în raport uh, solvitul a fost inclus într-un context mai larg al necesității de a informa mai bine cetățenii Uh, în legătură cu uh, drepturile lor. Deci, cum a spus uh, și domnul Harbour, e vorba de programul Your Europe și de site-ul acesta. Vrem ca mulți, mai mulți oameni să se adreseze Solvitului. Nu vrem ca 510 milioane să cunoască brandul Solvit, ci vrem ca aceștia să găsească acest instrument. Uh, Uh, și pe site-ul Your Europe, uh, uh, care este accesat de jumătate de milion de oameni în fiecare lună. Putem să realizăm acest lucru pentru că știm, știu cine suntem, știu cine ce este solvit și se adresează pentru a li se rezolva problemele legate de piața internă. De asemenea, Uh, legătura dintre uh, site-ul web uh, Your Europe cu site-urile naționale. Încercăm să stimulăm centrele Solvit pentru a veghea că atunci când oamenii caută pe un site web național informații, centrele Solvit naționale să le poată ajuta e un element extrem de important pentru noi, pentru uh, a spori accesibilitatea solvitului, să încurajăm uh, oamenii să recurgă tot mai mult la Solvit și să ne dea un feedback în legătură cu modul în care funcționează piața internă. Și aici este uh, inclusă și chestiunea legată de indicatori, cum să uh, îmbunătățim raportarea privind Solvitul. De asemenea, să uh, lăgim sfera să evidențiem chestiunile care apar uh, în uh, piața internă, ceea ce înseamnă că indicatorii nu numai că ne arată cum funcționează un centru solvit ca atare, ci ne arată și cum un stat membru funcționează ca parte a pieței interne. Ne gândim cum să facem acest lucru uh, în mod optim. Asta va fi parte din uh, Uh, tabelul de scor care va fi publicat la jumătatea anului 2014. În al doilea rând, și este un lucru recurent, uh, uh, cred că asta s-a întâmplat nu numai acum 5 ani, ci și 10 ani, cu 10 ani în urmă s-a pus problema resurselor umane în aceste centre. Și mă bucur că acest lucru este menționat din nou în raport. Trebuie să Uh, facem presiuni uh, politice asupra statelor membre pentru uh, resursele umane. Este, constatăm o mare rotație a personalului Uh, în aceste uh, centre, oamenii pleacă și vin, personalul pleacă și vine, uh, trebuie să menținem presiunile asupra statelor membre ca aceste centre să beneficieze de resurse suficiente. Este un lucru crucial chiar dacă există reduceri la nivelul administrațiilor uh, naționale. Cam atât am vrut să spun. Vă mulțumesc încă o dată pentru proiectul de raport. Criticile constructive, presiunile constructive sunt mai mult decât binevenite în viitor. Vă mulțumesc. and, um... Mulțumesc foarte mult. Vom uh, menține oricum presiunile. Domnule Löheg, doriți să Trageți concluziile? Da, sigur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult colegilor. Cred că momentul este cel oportun, adică se pare că consensul este larg, trebuie să facem foarte multe lucruri acum și chiar să fim mai radicali și sigur nu am discutat uh, toate detaliile, însă aștept cu nerăbdare să mai uh, punem la punct totul cu raportorii din umbră. A aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu observațiile făcute, mai ales în legătură cu ce a spus reprezentanta Comisiei. Cred că este important să subliniem faptul că nu dorim să criticăm Comisia în sine. Cred că faceți o treabă foarte bună de mulți ani încoace. E vorba mai mult acum de o declarație critică la adresa statelor membre. În multe alte cazuri am constatat că statele membre nu par să înțeleagă că noi, uh, instituțiile reprezentate în această sală, nu beneficiem de susținere, cel puțin nu din partea unor state membre. Aceasta este problema. Am remarcat că ați spus că e nevoie de presiune politică asupra statelor membre. Poate că tocmai acesta este paradoxul cu care vă confruntați dumneavoastră. Sunteți de acord cu noi că e nevoie de presiune politică, însă întrebarea este cum să facem acest lucru cum putem face presiune politică asupra statelor membre. Și astfel revenim la discuția privind caracterul neoficial, pentru că Solvit există deja de 10 ani încoace și încă mai vorbim despre presiunile care trebuie făcute asupra statelor membre. Dar ce se întâmplă? Pur și simplu oamenii ăștia nu reacționează. Uneori e nevoie de sancțiuni, alteori de recompense pentru a putea face progrese. Și cred, deci, că trebuie să continuăm acum discuția și cred că și momentul e foarte important. Ne aflăm într-o situație politică critică. Se apropie următorul Parlament și, după părerea mea, va fi un Parlament foarte diferit de cel actual. Poate că și Comisia va fi foarte diferită. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că dacă dorim să avem succes în acest uh, sens, trebuie să ne gândim și la alte instrumente Trebuie să ținem cont și de situația politică din statele membre. Dacă ne gândim la strategia 2020 și la accentul pus pe creștere. În fine, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați folosit cuvântul implozie. Ați spus că la asta se poate ajunge dacă introducem aceste noi instrumente. Și discutați despre faptul că legislația trebuie să fie responsabilă. Ce vreți să spuneți exact? Vă rog frumos să-mi spuneți, pentru că încerc să-mi imaginez această implozie. La ce ne, ne gândim aici? Care este cel mai rău scenariu posibil? Vă rog frumos să mi-l descrieți, să-mi dați mai multe detalii. Poate că nu chiar acum, dar uh, să vă gândiți la acest lucru în discuțiile noastre. Ce înseamnă această implozie? Și ajung acum la ideea procesului Calendarul 5 decembrie este termenul de depunere a amendamentelor. Aștept cu nerăbdare amendamentele. Poate că formulările propuse vor fi chiar mai dure decât ale mele. Și uh, cândva după anul nou vom putea să mai discutăm, pentru că votul cred că va avea loc în 23 ianuarie, dacă nu mă așel. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai avem câteva minute acum, dacă Comisia dorește să ia cuvântul din nou. Că domnul Leuckerard a adresat o întrebare Comisiei. Vă rog, dacă doriți. Colega dumneavoastră de la Digimac nu a sosit încă, deci vă rog. Da, vreau să prezint scuzele colective ale Direcției Generale Piața Internă. Reprezentanții să întârzie mai mult decât e posibil. Nu voiam să prezint o imagine apocaliptică pentru Solvit, însă cum privesc eu lucrurile? Am discutat cu statele membre înainte de a face noua recomandare despre ideea de a face un regulament, însă statele membre nu vor să se angajeze. În recomandare noi vrem termene, noi vrem un solvit rapid care să dea soluții în câteva săptămâni, dar statele membre nu vor putea fi de acord cu cele 10 săptămâni menționate în regulament. Deci, regulamentul privind solvit va fi foarte subțire și când uh, va fi oficial, va avea un caracter oficial, nu va mai funcționa pentru că nimeni nu va vrea să recunoască oficial că nu a respectat legislația europeană și se vor cere probe. Pentru că nimeni nu va recunoaște că a aplicat incorrect legislația europeană și actorii implicați vor cere să li se dovedească întâi că s-a întâmplat așa ceva. Și atunci centrele Solvit nu vor mai putea să um, trateze situațiile specifice ale cetățenilor confruntați cu probleme, pentru că se va ajunge la o procedură formală, cum e procedura de încălcare. Uh, este posibil să dureze ani atunci. Și dacă un funcționar nu aplică corect legislația europeană, dacă este în cadrul unei proceduri oficiale, nu va mai acționa până când nu îi se spune tot oficial să rezolve situația. Acesta este aspectul formal, oficial și asta mă sperie pe mine. Atunci centrele Solvit nu vor putea să uh, reacționeze rapid și eficient, termenul din 10 săptămâni se va transforma într-un an sau doi și atunci întreaga plus valoarea Solvit uh, va dispărea. Pentru că Solvit e gratuit, însă um, cetățenii se pot duce și în instanță, dar dacă te duci în instanță, E mult mai complicat. Poate că termenul de implozie a fost prea greu, prea sumbru, îmi pare rău dacă am evocat o apocalipsă, dar genul acesta de caracter neoficial este tocmai cel care permite centrelor Solvit să răspundă rapid la probleme, fără să treacă printr-o întreagă complicație procedurală. Președintele, și eu tratez subiectul Solvit de mult timp și înțeleg cu siguranță ce spuneți dumneavoastră. Și, într-adevăr, Solvit are rezultate și rezultate rapide, ceea ce nu se întâmplă des în administrațiile publice. Cred că frustrările apar tocmai când Solvit nu poate să o rezolve. Și asta tocmai pentru că unor apar obstacole juridice. Dar acestea sunt problemele tocmai la care trebuie să ne gândim. Însă, înainte de toate, după cum s-a sugerat aici, trebuie să sporim conștientizarea, să uh, arătăm exact ce înseamnă solvit. Pentru că cred că am avut deja acum câțiva ani un avânt. Am invitat uh, membrii comisiei noastre, de exemplu, să se înregistreze ca uh, clienți Solvit, pur și simplu, ca să vadă cum funcționează. Nu știu dacă se mai face acest lucru. Cred că dacă dacă membrii din Parlament folosesc Solvit ca să-și rezolve problemele, apoi vor fi mulțumiți și vor spune și altora de Solvit. În fine, mulțumesc foarte mult raportorului. Vreau să confirm ce a spus în legătură cu um, calendarul. Termenul de depunere a amendamentelor e destul de strâns, 5 decembrie, Apoi vom discuta 9 ianuarie amendamentele, iar în 22-23 ianuarie vom avea votul. Am vrut să votăm pe 23 ca să ne asigurăm că ajungem în plenară. Vreau să vă amintesc că ultima plenară va fi la mijlocul lui aprilie. Deci, sperăm să ajungem la plenară. Sunt două plenare în februarie și una în martie. Trebuie să vedem dacă putem organiza și o dezbatere adecvată. Trebuie să facem presiuni. În fine, trebuie să planificăm un pic, dar uh, vom reuși până la urmă. Bun, mulțumesc foarte mult! Vreau să spun celor care ne urmăresc sau celor care n-au fost în sală de la început că am schimbat ordinea punctelor în această dimineață. Ne-am ocupat acum de raportul Lurregard și acum vom trece la raportul doamnei uh, domnului Aria Secevaria. E vorba de o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în Uniunea Europeană. Știu că Digimart lucrează îndeaproape pe acest subiect și vom avea și niște calendare noi pentru acest subiect în curând. Deci doresc să-l rog pe Pablo Arias să ne prezinte amendamentele de compromis. Uh, doamna Senalova, domnul Kreutzmann, doamna Rule, domnul Bilan, tocmai a venit, perfect. Deci avem o gamă completă de raportori din umbră, umbră și dau cuvântul domnului Arias la început. Okay. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în primul rând doresc să vă mulțumesc tuturor pentru buna colaborare. Am avut un dialog foarte productiv în această lună cu raportorii din umbră. Vreau să vă spun în legătură cu amendamentele că sunt foarte mulțumit de consensul obținut între grupuri cu privire la diferitele aspecte importante. Vreau să-mi cer scuze că nu am putut să fiu prezent la schimbul de opinii privind amendamentele de luna trecută. Însă, urmez un tratament nou și din această cauză nu am putut fi prezent. Doresc să mulțumesc biroului și domnului Andreas Schwab, care a avut uh, amabilitatea de uh, a mă reprezenta. Domnul Schwab uh, a vorbit în numele meu în ziua respectivă. Cred că um, este corectă opinia că amendamentele sunt foarte pozitive și îmbogățesc raportul. Doresc să mulțumesc mai ales raportorilor din umbră și tuturor deputaților care au depus amendamente la acest text. Domnul Corea de Campos, de exemplu. pot susține majoritatea amendamentelor. Sunt însă și câteva în legătură cu care va trebui să continuăm dezbaterea. Însă sunt convins că vom putea ajunge la uh, un acord ne necesar pentru ca acest raport să meargă înainte. Haideți să nu pierdem din vedere faptul acesta și anume acest raport reprezintă un pilon fundamental pentru concretizarea pieței unice digitale E vorba de un obiectiv uh, care ne preocupă de la începutul mandatului. Consumatorii, întreprinderile, IMM-urile au nevoie de o nouă piață unică cu adevărat integrată, care să fie la nivelul uh, ambițiilor exprimate în raport. S-a văzut în dezbatere, la amendamente și la reuniunile cu raportorii din umbră cât de importante sunt aceste teme pot să vă spun că diversele grupuri sunt de acord în ceea ce privește măsurile fundamentale ce trebuie adoptate pentru a ajunge la rezultate. Putem ajunge la un comerț electronic unic, însă am lucrat foarte mult aici la comisia noastră pentru acest obiectiv, după cum știți. În 2010 am adoptat un text privind comerțul electronic, în 2012 un raport care se referă la uh, finalizarea pieței unice digitale, și din 2011 până acum am avut 16 reuniuni ale grupului de lucru privind piața unică digitală și comerțul electronic. Și astfel s-a ajuns la aprobarea unei rezoluții în luna iulie. Altfel, directiva privind drepturile consumatorilor, soluționarea online a litigilor și uh, alte aspecte sunt foarte importante în legătură cu acest dosar. Subiectul, acestei, uh, subiectul de astăzi este unul cheie pentru piața unică digitală. E clar că trebuie să mergem înainte pentru a menține elanul pe care l-am demarat pentru ca uh, instituțiile să facă ceea ce este necesar pentru a finaliza piața unică digitală. Am analizat amendamentele depuse, am propus opt amendamente de compromis în uh, în diverse uh, domenii importante în uh, ceea ce privește alegerea accesului, formațiile disponibile, calitatea, fiabilitatea și uh, modul de a verifica valabilitatea unei mărci europene de încredere în ceea ce privește comerțul electronic, serviciile de expediere și garantarea flexibilității piețelor, pieței serviciilor de expediere și de asemenea transpunerea în legislațiile naționale. Mai sunt și alte amendamente în acest raport, însă nu am ținut cont chiar de toate, pentru că nu s-a putut. Mă refer, de exemplu, la amendamentele 2, 3, 5, 9, 10, 12, 25 și 26 ale domnului Wieland, 45 și 48 ale domnului Kreutzmann, 26, 46 și 59 și amendamentele doamnei Senalova, doamnei Gebhardt și ale domnului Coria de Campos, care se referau la consolidarea sau la crearea unor site-uri de comparare a prețurilor pentru aceste servicii și de asemenea 19, 20 și 47. Cam acestea ar fi principalele elemente pe care doresc să le comentez acum și aștept cu nerăbdare să ascult ce mai au de adăugat colegii noștri. Cu siguranță vom putea să obținem un acord necesar pentru a susține acest raport cu o majoritate în Parlament. Mulțumesc foarte mult comisiei noastre pentru munca depusă. În acest mandat am reușit să fim martori la trezirea digitală a Europei și cred că vom um, merge înainte prin adoptarea acestui raport care completează lucrările comisiei noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Este un uh, document foarte oportun și, într-adevăr, sunt multe elemente din munca comisiei și ale grupului de lucru. Îmi cer scuze că nu am urat bun venit uh, reprezentantei comisiei mai devreme, nu știam că dumneavoastră veniți, deci DigiMart este reprezentată. Haideți să ascultăm acum pe raportorii din umbră. Începem cu doamna Senalova. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru propunerile de compromis și în același timp vreau să vă spun că, din păcate, nu am primit acest document decât ieri seară. Deci nu am avut suficient timp să discut cu colegii mei. Dar am trecut Uh, rapid prin amendamentele de compromis și aș avea câteva comentarii de făcut uh, acum în numele grupului socialist. În ceea ce privește amendamentele noastre, vreau să vă spun că este inacceptabil ca amendamentele pe care le avem aici în ceea ce privește condițiile de lucru în uh, serviciile de livrare europene lipsesc, chiar dacă noi considerăm că acestea merg mână în mână cu această dezbatere avea avut numai, avem această referire numai într-un compromis și în preambul. Compromisul 1 nu reflectă pe deplin prioritățile noastre. Iar astfel, uh, noi uh, vom propune schimbări ulterioare domnul raportor a vorbit despre câteva aspecte ce nu au fost incluse în compromis, iar în, la compromisul 1 vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră de amendamentele 32, 33 și 35, care nu au fost incluse în compromisul numărul 1. În al doilea rând, este vorba despre un aspect pe care l-am ridicat și anterior, este vorba despre uh, conceptul etichetei europene de încredere, care reprezintă o plus valoare pentru noi și un potențial enorm în ceea ce privește um, garanția calității, transparenței comerțului electronic și, uh, și fiabilității serviciilor astfel încât uh, aș dori să mulțumesc raportorului pentru compromisul 7. Dar chiar și aici cred că am putea să ne dovedim mai ambițioși, mai ales în ceea ce privește uh, comisia, pentru a uh, începem să ne ocupăm de această etichetă de încredere. Uh, astea sunt comentariile mele deocamdată. Vom uh, face propuneri ulterior înscris uh, tuturor colegilor în vederea unor discuții ulterioare și sunt sigur că până la urmă vom ajunge la un acord pentru a putea să ne dăm uh, și noi acordul la acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Kreutzmann. Yeah, feel that. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc foarte mult raportorului pentru propunerile de compromis care sunt foarte bine, foarte bune. În forma actuală pot susține toate propunerile este foarte important să susținem acest sector, să susținem drepturile întreprinderilor și sectorul să funcționeze la fel ca orice alt sector. Creșterea dinamică a acestui sector trebuie să fie însoțită de o dimensiune socială și pentru asta trebuie să ținem cont și să respectăm diferențele uh, culturale între statele membre. Mă bucur că raportorul a ținut cont de IMM-uri și de amendamentul meu pe care l-a preluat în compromisul 5. Uh, este vorba de a încuraja industria pentru a optimiza procesele și a uh, permite combinarea de mai multe livrări mai mici pentru a putea uh, avea costuri mai reduse susțin propunerea raportorului de a avea o marcă europeană pentru comerțul electronic și de asemenea salut compromisul propus cu numărul 7 pentru că uh, într-adevăr uh, sunt importante aceste criterii de transport. După părerea mea, cel mai important este criteriul care interesează pe consumator cel mai mult și anume calitatea serviciilor care trebuie să fie de la sine înțeleasă. Evident, criteriile economice și sociale uh, sunt importante, însă iar împovăra prea mult pe uh, micii actori din uh, sectorul livrării. Cerințele prea complicate și controlele prea complicate reprezintă poveri administrative și rog colegii să susțină eliminarea acestor uh, poveri birocratice. Compromisul 8 mi se pare foarte corect, care se referă la o dezvoltare dinamică a sectorului ce nu trebuie împiedicată. Nu în cele din urmă, uh, amendamentele 4 și 5 ale domnului Schwab mi se par interesante, însă aș avea o mică observație. Aici este vorba de uh, un sector foarte important trebuie și el să facă obiectul supravegherii de piață, însă cred că colegul Schwab uh, trebuie să precizeze mai bine ce a spus în amendamentul său. Cred că e foarte important să ajungem la un consens până la urmă și în acest sens să fim cât se poate de constructiv. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Kreuzmann, doamna Ruller. So, ich kann es sehr kurz... Da, eu foarte succint am să mă exprim. Mi se pare destul de bizar, uh, domnule Kreutzmann, că vorbiți despre amendamente de la noi, de la Verzi, dar noi nu am depus neapărat amendamente. Sigur că eficiența energetică a acestui domeniu e foarte importantă, dar nu put, poate fi tratată izolat în acest text, ci trebuie să fie inclusă în prevederile de eficiență energetică pentru toate sectoarele. În orice caz, cred că amendamentele de compromis merg în direcția cea bună, însă, în ceea ce privește detaliile, sunt de acord cu ce a spus colega de la socialiști. Le-am primit cam târziu, deci trebuie să le mai analizez în detaliu. Uh, Mr. Bilan. Domnul Bilan. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre uh, amendamentele de compromis 5 uh, și 8. Aici sunt incluse amendamente pe care le-am înaintat eu. Sunt de acord cu acestea, fiindcă oglindesc foarte bine intențiile mele. Amendamentul de compromis 1. Primind dimensiunea socială, acesta, acest lucru a fost uh, propus de mai multe ori prin intermediul amendamentelor socialiștilor și mă bucur foarte mult că se regăsesc aceste idei în compromis, chiar dacă foarte multe dintre aceste amendamente ar trebui să fie mai degrabă de uh, competența Comisiei pentru Ocupare. Uh, cu toate acestea, voi vota pentru acest compromis, chiar dacă nu pot să vă confirm acest lucru 100%. Amendamentul 7, marca de încredere europeană. Aceasta este o idee foarte bună, iar Comisia Europeană ar trebui să aibă în vedere această marcă europeană așa cum s-a propus. Dar uh, am o, uh, am o întrebare. Această marcă va fi oferită doar uh, um, um, companiilor private sau și operatorilor naționale? Oare ar putea și ei să, astfel, să aibă o astfel de marcă? În ceea ce privește celelalte compromisuri, nu am um, alte observații, suntem de acord cu ele și mulțumim domnului raportor pentru eforturile făcute pe marginea acestui raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, dacă dorește cineva să mai ia cuvântul. Vreau să vă spun un lucru care era primul pe lista mea, în ceea ce privește formularea, amendamentul de compromis 1, cred că trebuie să fie revizuită formularea, fiindcă în limba engleză se spune. of staff is important in achieving undeclared employment. I don't think that's what you meant. Și nu cred că asta voiați să spuneți. Fiindcă and și nu și are locul aici. Deci, haideți să revizuiți uh, varianta limba engleză, fiindcă ați spus că este important and achieving and undeclared employment și cred că aici uh, conjuncția și este greșită. Poate este o problemă de traducere, dar vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Uh, nu cred că doamna Senelova este de acord cu această formulare. Doamna Lamot, doriți să las cuvântul? Și doamna Beril, cu care m-am întâlnit ieri, îmi spunea că vă ocupați de o foaie de parcurs, ceea ce este potrivit pentru serviciile de livrare și am vrea să știm ce se va întâmpla pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Ce scuze numele lui Bernstein, care este în delegație și nu a putut fi prezent astăzi. Deja de câțiva ani pe piața digitală și în ceea ce privește livrarea, părerile au fost pe aceeași lungime de undă la nivelul instituțiilor noastre. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor și echipei sale pentru, pentru munca desfășurată. Deci, cum spuneam, suntem pe aceeași lungime de undă. Încă de la începutul uh, lucrărilor pe acest dosar uh, am văzut că ați făcut referire la IMM-uri, care bineînțeles reprezintă miezul lucrărilor noastre, dimensiunea socială, ce reprezintă întotdeauna un aspect delicat în acest sector. Este limpede pentru comisie faptul că uh, evoluțiile sectorului eh, de livrări eh, de pachete trebuie să respecte dialogul social și condițiile sociale pe care le-am eh, discutat și asupra care am ajuns la un acord între partenerii sociali. Vreau să vă spun că am registrat și noi progres în paralel cu dumneavoastră și sperăm că putem adopta această foaie de parcurs înainte de Crăciun. O foaie de parcurs care cred eu că va va include o mare parte a solicitărilor dumneavoastră, chiar dacă, bineînțeles, nu pot să intru în amănunte astăzi, care nu va complica birocratic acest proces uh, în această etapă, fiindcă acum vom propune o, un demers nereglementativ uh, care să însoțească companiile uh, Uh, sub uh, aplecarea comisiei, fiindcă uh, putem să ne bucurăm de ceea ce am obținut și anume faptul că de un an, un an și jumătate ne ocupăm de acest subiect și am început cu o situație în care uh, nu am, aveam un consens uh, în momentul în care discutam cu actorii din, din uh, acest sector când uh, întâmpinam probleme. Și acum, iată, am intrat într-o etapă a imboldului și preiau aici formularea raportorului. Lucrurile încep să se miște și lucrurile noastre sunt importante pentru a menține acest imbold și pentru a-i da un cadru. Înainte de Crăciun, uh, nădăjduiesc că vom avea o foaie de parcurs care să vă arate mai clar care sunt intențiile Comisiei în acest domeniu, având direcțiile principale, informarea consumatorilor, îmbunătățirea calității, disponibilitatea, accesul ca preț al serviciilor de livrare și o serie de acțiuni care încearcă să ofere soluții consumatorilor în momentul în care lucrurile merg prost, în momentul în care se confruntă cu probleme după livrare. Vă mulțumesc! Um, Mulțumesc foarte mult. Ne bucurăm că lucrurile se mișcă și aveți dreptate. Țările de livrare sunt foarte interesate și oferă idei despre cum putem uh, aplica servicii de livrare mai uh, eficiente și poate uh, cum să Uh, să înlesnim lucrurile și pentru operatorii naționali și pentru a permite companiilor mai mici să pătrundă pe piață. La întâlnirea de ieri seară, una dintre principalele companii de livrare uh, a spus că oferă un serviciu simplu cu urmărirea datelor. Vreau să vă spun că și companiile mici vor să aibă la dispoziție întreaga tehnologie care există pentru urmărirea livrărilor și așa mai departe. Deci trebuie să stimulăm inovarea, asta este foarte important. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Înainte de a da cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat uh, am uh, luat notă de tot ce s-a spus astăzi și vreau să fac câteva comentarii. Intenția din spatele acestui raport este aceea de a îmbunătăți serviciile de livrare, bineînțeles, de a flexibiliza și simplifica acest proces. Doamnei Senelova, vreau să-i spun că îi mulțumesc pentru contribuția sa și pentru activitatea desfășurată și cred că în linii mari suntem de acord. Amândoi am încercat din răsputeri să îmbunătățim dispozițiile în vigoare. Cred că avem uh, mai multe lucruri în comun decât crede colega mea. Voi analiza, bineînțeles, uh, am, amendamentele privind drepturile angajatorilor. Da, dacă, dacă avem 17 alineate uh, în, uh, în introducere, nu putem să avem apoi 30 de alineate în ceea ce privește drepturile angajaților. Și nu cred că are rost să introduc 30 de alineate privind drepturile angajaților, nu scuzați el, acum. Iar uh, eu cred că e mai bine să nu înaintăm un amendament aici, fiindcă nu... fiindcă ar fi mai bine să fie introdus în raport. Am discutat cu colegi și am, am cerut sfatul unora și altora. Cred că ar fi mai bine să nu se regăsească acest aspect în raport, chiar dacă nu mă deranjează neapărat ideea dacă socialiștii sunt de acord, atunci atunci poate am fi putut să introducem și alte amendamente ale socialiștilor în raport. Pe mine, bineînțeles, nu mă deranjează acest lucru și sunt gata sunt gata să le includ până la urmă. Dacă uh, sunt și colegii de acord. Într-adevăr, uh, unii sunt, uh, nu, nu doresc să se include în amendamentul privind tranzacțiile și amendamentul numărul 1, dar uh, putem să mai discutăm acest lucru. În ceea ce privește marca de încredere, ar, această adăugire ar fi folositoare. Dar vreau să vă spun că am uh, am citit multe rapoarte din trecut privind acest concept și vreau să vă spun că a fost Uh, menționat în fiecare raport uh, în ultimii trei ani. Iar comisia s-a ocupat și ea de această uh, idee. Însă nu am ajuns încă la o concluzie. Nu am definitivat lucrurile. Acest amendament arată că noi dorim să avem o marcă de încredere, dar nu avem încă un calendar aferent. Voi, eh, domnul Kreutzmann, eh, domnule Kreutzmann, vă mulțumesc foarte mult eh, pentru contribuția dumneavoastră, fiindcă a fost extrem de prețioasă. Raportorii din umbră au încercat să îmbunătățească textul, au depus multe eforturi și cred că au avut succes. Am, am analizat cu toții amendamentele și am încercat să ajungem la compromisuri acolo unde s-a putut. Bine, nu pot să pun uh, IMM-urile în fiecare linie, dar este important să aibă o prezență semnificativă în raport, fiindcă până la, unde, până la urmă IMM-urile sunt un stâlp al economiei noastre foarte important și este important pentru IMM-uri ca serviciile de livrare să funcționeze eficient, la fel de important cum este pentru consumatori. Uh, și pentru industrie în general în Europa. Amendamentul de, amendamentele de compromis 5 și 7. Aici au fost incluse mai multe amendamente privind marca europeană, care au fost uh, aduse la un loc în aceste compromisuri. Cred că ar fi mai bine să discutăm aceste aspecte la următoarea reuniune, cred că la Strasburg, peste două săptămâni, dacă nu mă înșel. Și acolo vom putea discuta mai amănunțit aceste aspecte. Ar trebui să vorbesc și cu raportorii din umbră. Să văd cât de departe putem merge cu simplificarea și cu flexibilitatea. Compromisul 8. Sunt, uh, sunt de acord. Uh, aici amendamentele 4 și 5 ale domnului Schwab uh, vor fi, le voi discuta cu el pentru a mă asigura că am înțeles bine ce dorea să spună prin aceste amendamente și sunt sigur că vom reuși să rezolvăm totul până la urmă. O să, o să vă contactez, deci, și să sunt de vorbă să văd dacă am înțeles bine ce doreați dumneavoastră. În ceea ce privește calendarul, <clears throat> într-adevăr, noi nu avem niciodată timp mult la dispoziție. Mă bucur că am ajuns deja la amendamentele de compromis, le avem deja. Asta ne va permite să lucrăm mai eficient îmi pare rău că nu am uh, reușit să vă trimit toate documentele în timp util pentru a le putea citi uh, pe de-a întregul înainte discuțiilor. Îmi cer mii de scuze. Domnule Bilan, amendamentul 1 este un amendament bun. Aici se regăsește părerea grupului socialist. și aș spune că trebuie sprijinit amendamentul de compromis. Apoi, marca europeană la amendamentul de compromis 7 ar trebui adoptat acest amendament de compromis pentru a avea o marcă europeană care să fie utilă tuturor. Este important să avem o definiție clară și un cadru potrivit pentru ca instituțiile să poată conlucra Bineînțeles, nu propunem legislație privind marca europeană de încredere la ora actuală, dar trebuie să avem un sistem uh, care să funcționeze pentru statele membre. Acum, în ceea ce privește uh, textul pe care l-ați citit dumneavoastră, domnule președinte, formularea, o să vedem dacă e o problemă de traducere sau nu, vedem ce s-a întâmplat și o să rezolvăm. Dacă nu mă înșel, domnule președinte, votăm pe data de 17, nu-i așa? Deci, cred că va trebui să ne întâlnim înainte de uh, data de 17 cu raportorul din umbră la Strasburg. O să vă trimit un e-mail și o să vă trimit informații ulterioare. Sunt sigur că ne vom putea întâlni și vom cădea la un acord privind amendamentele și alte chestiuni interesante. Vă mulțumesc foarte mult. Yes, the plan is to vote. Da, pe 17 decembrie este votul, spune președintele, și iau notă de fapt faptul că comisiile eh, Ample și Transport votează pe 6 decembrie, săptămâna eh, viitoare, deci aveți timp eh, să conlucrați cu colegii care elaborează un aviz, dacă doriți să includeți în avizul dumneavoastră aceste idei. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, raport. Uh, trebuie să ne asigurăm că uh, acesta va genera o publicitate bună pentru că Cartea Verde în ceea ce privește livrările publice nu s-a bucurat de foarte multă publicitate. Deci vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la o altă propunere importantă pentru cetățeni accesibilitatea site-urilor uh, web uh, ale întreprinderilor publice. <coughs> Uh, sunt bucuros că domnul Macachis este aici Mm, comisia întârzie, dar uh, reprezentanții săi vor uh, uh, veni în curând. Deci o să începem cu raportorul. Aveți 30 de amendamente de compromis. Domnul Traskovski, raportor din umbră pentru PPE, a devenit ministru în uh, Polonia. Cred că trebuie să-i transmitem felicitări și în Polonia, chiar dacă nu este prezent aici. Sunt uh, știri uh, vești bune pentru comisie. Domnul Schwab, cred că a preluat responsabilitatea mm, domnului care a devenit ministru, domnul Engstrom, domnul Biren, sunt aici. Deci avem toată echipa de raportori din umbră. Deci, domnule Ciocimancachis, vă rog să vă prezentați amendamentele de compromis. În primul rând, domnul Trașkovski a fost unul dintre cei mai vocali raportori din umbră. E păcat că nu e aici, însă va fi cu noi până la 1 decembrie, din câte știu, și va putea să uh, Uh, facă să progreseze aceste lucruri uh, în calitate de ministru, pentru că va răspunde de uh, probleme digitale la Consiliu. O să mă refer la asta când ajunge la punctele de procedură. Această directivă, așa cum știți și cum a spus-o domnule președinte, vizează să facă toate site-urile care oferă un serviciu public să fie accesibile pentru membrii societății este extrem de important să nu excludem pe cei din societate cum ar fi persoanele cu dizabilități sau populația vârstnică. Este un subiect important, am ascultat toate părțile din industrie, plecând de la industrie până la consumator, dar și uh, grupul afectat. În acest caz, grupul afectat uh, are un organism uh, Uh, foarte bun de reprezentare, Forumul uh, European pentru Persoanele cu Dizabilități, care a analizat foarte atent ceea ce am făcut. Am dat o atenție deosebită definițiilor. Am uh, fost foarte aproape de că normele internaționale. Am modernizat definițiile le-am simplificat astfel încât să fie în totală conformitate cu standardele mondiale ale OACAC. A doua parte importantă a constituit-o domeniul de aplicare. În discuțiile noastre uh, aici, în comisie, uh, am discutat care este domeniul de aplicare, cum uh, trebuie să pună în aplicare statele membre Um, accesibilitatea site-urilor web și ne-am îndepărtat de la propunere în sensul încât am făcut o distinție între noul conținut, uh, conținutul modificat și vechiul conținut. Aveți o listă aici de probleme, de teme, de servicii pe care statele membre trebuie să le pună în aplicare orice conținut nou de la 1 ianuarie 2015 trebuie să fie accesibil pe uh, internet. Vechiul conținut trebuie să fie disponibil până la 1 ianuarie 2017. Pare uh, ambițios, este ambițios, este fezabil, însă va trebui să discutăm cu Consiliul despre partea de aplicare. În uh, ceea ce privește conținutul audio live, există o perioadă de tranziție mai lungă cu 2 ani. Ce putem spune despre serviciile publice oferite nu de organismele publice, de stat, ci de entitățile uh, din sectorul privat. Aici am spus că oferim o anexă. Anexa face parte din uh, amendamentele de compromis este foarte clar ce tip de servicii oferă uh, entitățile din uh, serviciul uh, privat, din sectorul privat, care trebuie să fie accesibile pe net. Am încercat să vorbim de trei părți, monitorizarea, aplicarea și raportarea. În ceea ce privește uh, monitorizarea, am cerut statelor membre să desemneze o autoritate competentă pe baza principiului subsidiarității, apoi să instite un uh, mecanism de reclamații, de plângeri și să raporteze la fiecare doi ani. Aplicarea este în conformitate cu mecanismele de aplicare de la alte directive. Trebuie să mulțumesc uh, colegilor uh, mei pentru că a existat uh, cooperare între grupurile politice. Avem 30 de amendamente de compromis. A spus domnule președinte că am lucrat intens, într-adevăr, și noi, dar și secretariatul, doamna Birgit Hart, care um, a lucrat mult în sensul obținerii unui compromis avem 240 ă, de amendamente, dar cele 30 de amendamente de compromis acoperă mare parte dintre acestea. Am ținut cont de comentariile făcute de toate grupurile, ceea ce înseamnă că ne așteptăm la un rezultat bun la votul de mâine, așa încât ă, avem o poziție solidă a Parlamentului European, o poziție de negociere. De ce este atât de important? Ă, pentru că este un Uh, pachet uh, care este la îndemâna uh, următorului Parlament. Sigur, sunt multe pachete importante, Telecom și așa mai departe, însă este un pachet important pentru cei care sunt direct vizați. De aceea vă recomand să încercăm să obținem un acord într-o primă lectură. Asta înseamnă că după votul de mâine ar trebui să purtăm o discuție Uh, în grupul de lucru pe durata președinției litaniene să ne asigurăm că toate mecanismele de care dispunem, uh, contactele cu președinția <coughs> sau uh, contactele cu Big Brother din Consiliul Germania au fost fructificate așa încât uh, grecii, într-un uh, trialog uh, cu noi și toți raportorii din umbră sunt desigur invitați, să ajungă la o concluzie din prima. Asta va permite ca în februarie, avem două plenare în februarie, asta ne va permite să votăm într-una dintre plenarele din februarie și uh, aceasta este ultima posibilitate. Uh, pentru că dacă votăm după aceea, acest pachet care este aproape gata uh, nu va uh, putea fi uh, realizat. Sentimentele legate de acestea sunt pozitive și sper că domnul Trașkovski, în calitate de Uh, ministrul nou ales uh, al Poloniei uh, va promova și trebuie să mulțumesc tuturor celor care au lucrat intens pentru a se obține acest rezultat, inclusiv secretariatului. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Mă bucură ceea ce ați spus din discuțiile cu președinția, care sunt importante. Suntem pe o poziție foarte bună de a avea un vot și așteptăm să vedem ce doriți, trebuie să avem un mandat de negociere, ceea ce ar fi foarte bine. Să ascultăm acum pe raportorii din umbră, domnul Schwab, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Doresc să îi mulțumesc colegului de la Liberal, colegul nostru Iorgos Chatsimarakis. Cred că multe din propunerile sale se îndreaptă exact în direcția cea bună. Și vreau să vă transmit scuzele colegului Trașkovski, raportorul nostru din umbră, care, după cum ați spus, a fost numit ministru în noul cabinet din Polonia cu portofoliul probleme digitale. Cred că astfel va reuși să ne susțină în continuare pe acest subiect. De la 1 decembrie nu va mai fi membru în Parlament și ne va părăsi. Colegul nostru m-a rugat totuși să prezint câteva aspecte pe care dorește el să le adauge la acest document. Se leagă foarte bine de ce a spus domnul Marcachis până acum. În ultimele săptămâni, unele subiecte au reușit să fie rezolvate prin compromisuri și deci, după părerea noastră, nu există uh, divergențe de opinii fundamentale. Noi susținem obiectivul din propunerea comisiei și anume accesibilitatea site-urilor um, instituțiilor publice. Ele trebuie să fie de așa natură încât să fie realmente accesibile pentru toți utilizatorii. Și astfel trebuie ca uh, tehnologia informației să poată fi utilizată foarte ușor de către cetățeni. Trebuie să fim atenți înainte de toate la persoanele mai în vârstă și la persoanele cu handicap. Trebuie ca și aceste persoane să aibă acces la societatea noastră bazată pe economie digitală. Obiectivul nostru este, în consecință, ca toate condițiile privind crearea de site-uri să fie respectate pentru a se asigura accesibilitatea și uh, să existe și uh, soluții pentru întreprinderile mici și pentru micro-întreprinderi care trebuie și ele să aibă site-uri de internet accesibile. Domnule președinte, chiar dumneavoastră ați încercat în permanență în ultimii ani să nu împovărați uh, IMM-urile în mod exagerat. Știu că în unele state membre uh, IMM-urile au o situație specifică și sunt foarte active în acest domeniu informatic, însă în altele nu și e foarte bine să găsim o cale de mijloc, să reușim să reglementăm situația lor ca să fie similară cu cea a întreprinderilor mai mari. Domeniul de aplicare, colegul Ceații Marcachis a spus-o clar, a fost extins de către Parlament. Deci, acum uh, este vorba de toate aceste pagini de internet și sunt convins că colegul Trașkovski din Polonia se confruntă tocmai cu această problemă și anume la ei uh, IMM-urile sunt uh, afectate de aceste măsuri. Sper că se va putea găsi o soluție care să fie mulțumită toate statele membre și întreprinderile mici să acționeze la fel ca întreprinderile mari. În ceea ce privește calendarul de aplicare, colegul Trașkovski uh, susține o aplicare treptată care să înceapă de, din 2015 pentru a uh, se încheia în 2017 când, să, când prevederile să fie aplicate de toate întreprinderile. Ar fi foarte bine uh, dacă statele membre ar avea grijă ca mai ales așa numitul live audio content să fie um, pus la punct în timpul alocat și uh, colegul uh, raportor a ținut cont de uh, dorințele noastre în legătură cu domeniul de aplicare și de altfel și domnul Trașcovski a scris-o în sugestia sa. E foarte important ca până la urmă directiva să aibă o aplicare uniformă. Și de aceea trebuie ca lucrurile să fie făcute exact așa cum sunt stipulate în directivă. În orice caz, el cred că, în calitatea sa nouă de ministru în Polonia, va reuși să susțină dorințele noastre și sper de asemenea ca mâine să putem adopta acest raport cu o mare majoritate. Good. Thank you very much. Um, Mrs. Er- Mulțumesc foarte mult, doamna Organ Perez. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În numele colegului meu aș dori să mulțumesc raportorului și celorlalți raportori din umbră pentru munca lor. Avem nevoie de această directivă pentru a răspunde cererilor venite din partea populației care solicită acces indiferent de limitările personale. Există consumatori vulnerabili, persoane cu dizabilități, care cer soluții pentru a veni întâmpinarea necesităților lor, ă, eliminarea obstacolelor. Grupul meu este încântat de ceea ce s-a făcut ă, până acum ă, și cele 30 de amendamente de compromis trebuie să se acorde prioritate extinderii domeniului de aplicare al directivei atât cât este posibil. Lista din anexă este un pas bun în această direcție. Este important ca utilizatorii să aibă acces la portalele uh, pe internet al tuturor instituțiilor publice, de pe dispozitivele mobile, de pe tablete și textul trebuie să aibă un domeniu de aplicare larg pentru tehnologiile care evoluează rapid. Și, uh, așa cum a spus raportorul, în final aș vrea să spun că adoptarea acestei directive ar trebui să se facă cât mai uh, rapid uh, din 2015 și din 2017 toate uh, site-urile oficiale publice, dar și cele de sector public, din, din sectorul privat de interes uh, public ar trebui să fie accesibile. Vă mulțumesc. Uh, președintele. Christian Engstrom este următorul uh, vorbitor. Sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul și ceea ce a spus și ceilalți raportori din umbră. Cred că raportorul a făcut o treabă fantastică pentru că se pare că se ajunge la un consens tot mai larg, ceea ce este excelent. Propunerea comisiei a fost uh, destul de îngustă după ce au ascultat uh, părerile ONG-urilor. Am hotărât uh, că e mai bine să extindem domeniul de aplicare. Însă este un raport bun și vreau să mulțumesc tuturor și Aștept uh, votul de mâine. Președintele, mulțumesc. Domnul Bilan. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încântat că am ajuns uh, la amendamentele de compromis. Uh, grupul meu le va susține pe toate. Dorim ca această directivă să fie la zi. Nu vrem să fie caducă înainte de a intra în vigoare. De aceea uh, uh, am propus soluții care sunt neutre din punct de vedere tehnologic. Am dorit includerea dispozitivelor mobile și a tabletelor și mă bucur că uh, amendamentul de compromis 17, avem acolo conținutul acestor site-uri și, de asemenea, mă bucură amendamentul de compromis 5, care vorbește de domeniul de uh, aplicare. Acestea trebuie să fie susținute de noi. Este important uh, ca uh, site-urile administrațiilor publice să fie incluse, dar trebuie să includem și site-urile companiilor care au și niște responsabilități publice. Îl felicit pe raportor pentru uh, desemnarea sa în guvernul uh, polonez și vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au fost uh, implicați în acest proces. Uh, sigur, veți putea să faceți lobby pe lângă domnul Trașkovski în numele nostru. Doamna Tyler dorește să vorbească. Doamna Tyler, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului nostru și eu vreau să îl felicit pe domnul Tașkovski uh, pentru numirea sa în calitate de ministru pentru afaceri uh, digitale ale guvernului polonez. Uh, sper că putem să contăm pe el în viitor. Mulți dintre colegii noștri Uh, care își asumă responsabilități uh, în uh, guvernele naționale păstrează legătura cu noi și cu problemele pe care le-am discutat. Vreau să mulțumesc raportorului pentru faptul că a preluat multe din amendamentele mele în amendamentele de compromis. Știu că acest lucru nu este deloc ușor. Vreau să mulțumesc pentru cooperare. De asemenea, trebuie să Uh, îi uh, mulțumesc pentru faptul că a încercat să obțină cât mai mult înainte de a uh, mm, ajunge la alegeri. Este un lucru important, accesibilitate pentru cei care nu au avut acces până acum. E un lucru important. Deci tot ceea ce putem să facem pentru a promova acest proces, pentru a ajunge uh, Uh, la consens uh, este de salutat. Trebuie să vorbesc aici și de discuțiile cu președinția uh, Elena, care va prelua mandatul de la 1 ianuarie. A fost o cooperare foarte bună și cred că în final vom avea un text care să fie în beneficiul celor care nu au avut acces până în prezent. Vă mulțumesc. Președintele. O să las raportorul să reacționeze la cele spuse imediat, dar întâi să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă salut uh, uh, prezența în comisia noastră și uh, vă dau posibilitatea să faceți câteva precizări și să comentați amendamentele de compromis. Vreau să vă felicit pentru aceste amendamente. Asta arată Uh, înțelegerea bună în cadrul Comisiei pentru a face o propunere solidă din punct de vedere uh, juridic. Înțelegem care sunt raționamentele în spatele acestor uh, amendamente. Trebuie să ne gândim la implicații, în special complementaritatea cu alte propuneri legislative ale Comisiei. Sper că vom colabora în continuare cu Parlamentul European, la fel de constructiv, și să ajungem la rezultate în luna ce vine. Așteptăm uh, uh, ca acest text să contribuie să fie aprobat uh, până în februarie, ceea ce va duce la o simplificare a legislației în materie și sperăm să realizăm noi progrese în viitor cu noua președinție a Consiliului. Vă mulțumesc! Președintele Mulțumesc pentru susținere. Domnule raportor, vă rog. Vă mulțumesc. Vreau întâi să reacționez la cele spuse de domnul Schwab uh, în legătură cu micile întreprinderi. Cred că vă referați la uh, uh, municipalități, pentru că ele sunt cele care sunt uh, afectate. Dispozițiile noastre Uh, au avut în vedere un tratament corect pentru acesta. Uh, domnul Garces și domnul Bilan au vorbit despre dispozitivele mobile. Da, într-adevăr, ele figurează în compromis acum, însă vă reamintesc că uh, accentul se pune pe serviciile publice. Dar asta este o mare realizare, realizare și cred că cei doi colegi au uh, insistat uh, acest lucru și am ținut cont de acest lucru. Uh, mulțumesc cu, pentru cuvintele frumoase ale colegului Enström, pentru că, sigur, abordarea scandinavă a fost în atenția mea și mulțumesc uh, lui Catherine Styler. Este important uh, uh, ca alegătorii să vadă că Parlamentul European poate să îmbunătățească și mai mult o propunere deja bună a Comisiei. Acest lucru este important pentru societate, pentru cetățeni, faptul că toți cetățenii au acces. Uh, grecii sunt foarte bine pregătiți. Uh, discuțiile pe care le avem mi-au arătat că ei cunosc deja elementele concrete, uh, caracterul specific, special al acestui text. Într-adevăr, Germania dorește să așteptăm standardele europene. A spus că ele vor fi gata în februarie. În februarie. Dar dacă așteptăm până în februarie, înseamnă că această propunere nu va fi finalizată, pentru că avem uh, perioada de reflexie, ceea ce înseamnă că e nevoie de un acord în uh, luna februarie. Sigur, formularea noastră lasă ușa deschisă pentru uh, adoptarea standardelor europene după luna februarie și mă bucur că președinția mi-a spus acest lucru Uh, am ținut cont de asta în amendamentul de compromis și cred că suntem cât se poate de uh, clar. Deci, fructul e copt, să-l culegem. Președintele, mulțumesc, mulțumesc pentru uh, eforturile dumneavoastră care uh, s-au materializat în acest raport. Cred că este important că ați inclus persoane care sunt direct afectate uh, și mulțumesc pentru activitățile pregătitoare cu președinția Elena. O să votăm textul mâine. Se pare că compromisurile sunt susținute, ceea ce ne va da o poziție uh, solidă de a cere uh, negocieri, așa cum a spus că intenționați să faceți. Mulțumesc. Trecem acum la un nou dosar probabil unul dintre noile dos ultimele noi dosare pe care le vom uh, uh, deschide, raportul uh, domnului Bilen pe o chestiune foarte importantă pentru piața internă. E vorba de comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card Domnul Borisov este raportor din uh, umbră, uh, însă a desemnat pe Evelyn Gephardt să îl reprezinte astăzi, doamna Baniu, uh, vicepreședinte pentru S și D. Domnule Engström, sunteți raportor din umbră pentru vers, și nu știu dacă domnul Hatzimakakis uh, va reprezenta pe cineva. Domnul Makakis, sunteți raportor din umbră și la acest raport. Deci, în primul rând, am să dau cuvântul domnului Bilen. No. De la comisie este cineva? Right, right. Well, okay. Are they, are they supposed to present the impact assessment today? Okay. right. Are they going to present the impact assessment to us? All right, okay. Well, the Commission, I understand, was supposed Înțeleg că Comisia ar trebui să-și prezinte studiul de impact, dar nu sunt încă aici. Oricum, domnule Bilan, vă dau cuvântul ca să faceți prezentarea. Începem cu două minute mai devreme, dar nu cred că e important. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, Tranzacțiile fără numerar sunt esențiale pentru buna funcționare a economiei. Este vorba de tranzacții mult mai inovatoare, mult mai ieftine decât tranzacțiile cu numerar. Cu toate acestea, există o practică care împiedică dezvoltarea pieței unice, este așa numita schemă care implică patru părți. Adică e vorba de uh, comisioanele interbancare multilaterale. Foarte adesea, consumatorii nu cunosc existența acestor comisioane. Acestea trebuie să fie plătite de câte ori se plătește cu cardul. Însă, și multe instituții care emit carduri generează comisioane mai mari. Ce uh, obiectiv avem noi aici? Este vorba de ameliorarea pieței unice a, pie a plăților. Comisia a identificat aici mai multe obstacole și a propus măsuri menite să rezolve problemele acestea în Uniunea Europeană. Adoptarea limitelor europene pentru comisioanele interbancare, atât pe plan extern cât și pe plan intern, reprezintă un pas major pentru o bună funcționare a pieței unice. Și duce la uh, implementarea uneia dintre cele patru libertăți pe care se bazează Uniunea Europeană. Se pune mai ales accentul pe uh, drepturile consumatorilor. Am analizat propunerea Comisiei referitoare la comisioanele interbancare multilaterale, atât um, pe plan intern cât și pe plan extern. Și am decis să nu mă amestec în ceea ce privește um, limitele din text. Consider că dezbaterea pe care o avem la comisia noastră acum ne va permite să găsim o soluție mai bună atunci când ne gândim la acest regulament? Trebuie să ne gândim și la punerea în aplicare pentru a nu permite niciun fel de evitare a regulilor. Comisia propune principiul neutralității, stipulat în programul Agenda Digitală. Acest principiu ar trebui să se aplice și la uh, tranzacțiile interbancare bazate pe card. Lăsând la o parte faptul că aceste tranzacții sunt utilizate online sau offline sau că se folosește un card comercial, spre deosebire de un card la consumator. Ce își propune eu aici ar fi să se elimine prevederile care vizează cardurile comerciale, pentru că nu mi se par justificate. Nu cred că trebuie să se eh, impună niciun fel de limite aici. De asemenea, la articolul 2, cred că este necesară definiția unui card de, de plată. Piața aceasta evoluează în permanență, de aceea eu aș propune o clauză, o perioadă de revizuire a clauzei mai scurtă, pentru ca comisia să poată face mai repede revizuirea, să poată reacționa la noile evoluții de pe piață și la numărul de Uh, entități implicate în comerț. Am făcut de asemenea sugestii de scurtare a termenului pentru revizuire. Mi se pare că termenul de 2 ani este mult prea lung în comparație cu perioada valabilă pentru tranzacțiile transfrontaliere. În multe state, Există perioade diferite. Acestea pot să fie în detrimentul uh, consumatorilor. Articolul 6 elimină prevederile teritoriale imediat după intrarea în vigoare a acestor prevederi. Așadar, E posibil ca până la urmă această perioadă de tranziție să contravină bunei funcționări a pieței interne. La articolul 7 se vorbește de o derogare temporară pentru noile sisteme de carduri. Dorim însă să vă atragem atenția asupra precauției pe care trebuie să o exercităm în acest domeniu. Nu trebuie să suprareglementăm, și este misiunea noastră să permitem noilor actori să pătrundă pe piață. Statele membre au o imagine completă a piețelor lor. Și găsesc soluții mai bune decât putem noi prevedea acum, aici. Dragi colegi, aștept cu nerăbdare sugestiile dumneavoastră și sper că vom avea o dezbatere cât se poate de fructuoasă. Foarte bine. Cred că reprezentanții comisiei au sosit. Vă vom ruga să ne prezentați um, un studiu de impact pe care l-ați realizat, însă noi am început deja schimbul de opinii privind raportul, așa că o să-l finalizăm și după aceea o să vă rugăm să interveniți la sfârșit. Domnul Borisov, de la PP și doamna Styler, doamna Vernio și doamna Styler și cine mai dorește. Domnul Borisov. Dragă domnule președinte, dragi colegi, vreau să mulțumesc Comisiei pentru această propunere și de asemenea domnului raportor Bielan pentru munca depusă. Cetățenii europeni au nevoie de o piață integrată a plăților electronice și salut um, acest document. Însă, chestiunea comisarilor interbancare este una foarte complexă și cred că trebuie să fim foarte precauți. Și aș dori să vă prezint câteva puncte esențiale. În primul rând, limitarea comisioanelor interbancare multilaterale. Comisia propune limitarea nivelului acestora 0,2% uh, pentru cardurile de debit și 0,2% pentru cardurile de credit. Astfel vor scădea foarte mult prețurile la consumator. Comisia spune că aceste plafoane sunt uh, stabilite după niște studii realizate. Însă, cred că aceste date au fost bazate, au fost create pe baza situației din uh, Belgia, din Suedia și Olanda, unde însă piața cardurilor este mult mai dezvoltată decât în alte state membre. Cred că este foarte important să se țină cont de um, nivelul de dezvoltare al unei piețe locale. Apoi, stabilirea aceleiași taxe în toate statele membre uh, deci uh, nu va duce la situații similare. În Polonia va fi, de exemplu, nevoie de mai multe investiții pentru a se dezvolta infrastructura de folosire a cardurilor. Acest lucru ar putea să descurajeze investiția în noi tehnologii și securitate, care sunt absolut necesare pentru piața cardurilor per total. Salutăm ce ați spus în legătură cu media comisoarelor interbancare, care ar reflecta mai bine situația din toate statele membre. În ceea ce privește situația transfrontalieră, propunerea Comisiei este corectă și are obiectivul de a stimula com concurența. În consecință, dată fiind presiunea concurențială, actorii locali ar trebui să-și scadă taxele, ceea ce pe termen mediu și lung ar duce la o scădere generală a comisioanelor. În ceea ce privește sfera de aplicare a regulamentului, propunerea actuală creează o, o zonă re reglementată și una nereglementată. Astfel, cărțile de credit și de debit sunt considerate diferite de uh, cardurile comerciale. Raportorul propune eliminarea acestei diferențieri. Cred că trebuie să ne mai gândim la acest subiect și aștept cu nerăbdare să văd ce se va spune în studiul de impact. În cele din urmă, o anumită marcă de carduri uh, ar fi un lucru foarte bun utilizarea unui logo unic. De exemplu, dacă consumatorul vede la un vânzător logo-ul Visa sau Mastercard, știe că acolo sunt acceptate aceste carduri. Este important până la urmă să se păstreze aceleași comisioane. Nu ar fi bine pentru consumator să nu aibă siguranța că cardul lor va fi acceptat. că trebuie să ne gândim foarte bine la impactul tuturor acestor măsuri. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Borisov. <coughs> Doamna Verniu. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mă bucură foarte mult această propunere a Comisiei care dorește să facă ordine în jungla comisoanelor interbancare. Acum mai mult de doi ani am adresat Comisiei o întrebare în acest sens legată de uh, transferurile uh, automate, însă nu mă refeream și la plățile cu cardul. Excusez-moi. S'il ne s'agit en aucun cas nu este vorba aici de a pune la îndoială principiul dorit de comisie. E adevărat că sumele sunt diferite și uh, comisioanele acestea variază foarte mult de la o țară la alta și de la un card la altul, ceea ce blochează comerțul și blochează de asemenea um, relațiile dintre piețele naționale de plăți. Este un obstacol și pentru comercianți și pentru consumatori în uh, cazul unor uh, entități care exercită un adevărat oligopol. Mă bucur că astfel se va putea ameliora funcționarea pieței interne a plăților. Știm cu toții că există dificultăți chiar și aici în Belgia legate de plata cu cardul. Această situație nu este provocată doar de rea voința comercianților care preferă plățile în numerar din multe motive, ci este legată și de nivelul foarte ridicat al comisioanelor. Foarte adesea, din cauza acestora, se suprafacturează plățile cu cardul sau chiar nu sunt oferite, mai ales pentru sume mici. În ceea ce privește proiectul de aviz al colectului Bilan, doresc să-i mulțumesc colegului nostru pentru că constat că dorește foarte mult să se fie clarificate definițiile. E foarte necesar mai ales în ceea ce privește cardurile de plată, pentru că situația lor nu e deloc clară. De asemenea, colegul nostru dorește să fie scurtate termenele de implementare pentru operațiunile interne, mai ales că în unele state membre transpunerea legislativă este deja începută. Ceea ce privește amendamentele, cu siguranță vom avea câteva de depus, însă, în general, cred că cu toții avem dorința de a simplifica situația spre binele comercianților, al consumatorilor și a um, opririi fragmentării pieței interne. Mulțumesc! Uh, no, there, are any other Mai sunt alți raportori din umbră? Doamna Styler, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră. Aici e vorba de un aviz, dar uh, ce se întâmplă? Avem o cooperare consolidată cu Econ? Nu? Voiam doar să fiu sigură. E păcat, pentru că mi se pare că e vorba aici de interesul consumatorilor. Însă cred că această situație apare des în legătură cu competențele cheie ale comisiei noastre. Cred că transparența este un element cheie în această dezbatere. Și eu, ca și alți colegi, nu sunt expertă în acest domeniu, dar am început să citesc și am înțeles mai bine cum funcționează comisioanele interbancare în cazul tranzacțiilor. Cred că e cazul să înțelegem bine ce bani sunt plătiți cui. Și de fapt de aceea a și venit această propunere. Transparența în acest domeniu este esențială. Cred că până la urmă este important ca sistemul să devină mult mai transparent. Pentru întreprinderi, pentru consumatori, Trebuie să fie mult mai clar cum funcționează acest domeniu. Dezbaterea, din perspectiva comercianților, este în primul rând axată pe transparență, însă companiile emitente de carduri arată și ele că este foarte important să se poată um, preveni fraudele dacă se aplică aceste prevederi, va fi mult mai simplu accesul la carduri Visa sau Mastercard decât înainte. Eu vreau să clarificăm ambele părți vizate aici. Din perspectiva comercianților, constatăm că fiecare stat membru operează în alt fel momentan. S-a menționat situația din Polonia, de exemplu, dar situația este diferită și în Franța și așa mai departe. E important să avem o privire de ansamblu asupra tuturor statelor membre. Există oare vreun stat care e mai transparent decât celelalte? Poate că ar fi cazul să se facă și aici un schimb de bune practici. Pe de altă parte, în ceea ce privește costurile pentru consumatori, ce se va întâmpla dacă acest, aceste comisioane nu mai sunt percepute? Există probe din statisticile pe care le-am văzut eu dacă s-ar aplica această măsură un consumator britanic care ar folosi un card Visa sau Mastercard ar plăti 35 de lire pe lună. Nu știu, este adevărat acest calcul? Aș ruga Comisia să ne spună, să ne asigure că aceste costuri nu vor deveni o povară pentru consumatori. Am vorbit și cu comercianți uh, mai mici și unii mi-au spus că nu folosesc aceste sisteme din cauza acestor suprataxe, acestor comisioane. Cred că trebuie să înțelegem bine comisioanele. Dacă le socotim, trebuie să fie clar ce înseamnă ele și dacă le eliminăm, trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu este în detrimentul consumatorilor sau al comerțului. În orice caz, eu doresc să primesc răspunsuri, mai ales în ceea ce privește situația consumatorului, dacă se reduce comisionul interbancar, dacă e adevărat acest calcul cu cele 35 de lire pe lună. Apoi, din perspectiva comercianților, există probe în legătură cu care este cel mai bun sistem din statele membre? De fapt, ce încerc eu să înțeleg este cum putem găsi cel mai bine un compromis între ce doresc comercianții și ce uh, interese au consumatorii. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! E un subiect pe care dacă începi să-l analizezi, uh, îți dai seama că are nevoie neapărat de soluții. Sper să găsim cât mai repede aceste soluții, cât mai rapid. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna Turnen. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu cele spuse de antevorbitorii mei. Dar această discuție se referă la transparență și la încercarea de a reduce fragmentarea pieței. Din nou, nu avem transparență. Domnul Bilan spune că adesea consumatorii nu știu ce comisioane, plă- comisioane plătesc uh, pentru folosirea cardurilor bancare. Nimeni nu cunoaște aceste comisioane. Comisiile sunt costuri ascunse, vă spun eu, și trebuie să facem ceva pentru ca consumatorii să aibă mai bună alegere, capacitate de a alege și pentru a ști pe ce dau bani. Cu toții suntem afectați, fiindcă, după cum știm, iar acest lucru s-a spus, uh, există magazine, restaurante care nu acceptă carduri, de credit sau uh, în anumite zile nu acceptă carte de credit sau um, sau, sau caută tot felul de, au tot felul de tertipuri, spun că nu le funcționează conexiunea internet, uh, nu le merge uh, cititorul de card, fiindcă vor și ei să reducă costurile. Deci mă bucură foarte mult această propunere. Bineînțeles, uh, poate mulți nu vor să legifereze aici, dar deja uh, această amenințare din partea comisiei uh, Uh, face să se miște lucrurile. Poate comisia va publica ceva înainte de vot. Eu întotdeauna sunt împotriva reglementării, dar iată această amenințare face lucrurile să se miște. Deci ideal ar fi ca uh, această amenințare să dea naștere unei soluții care să apară de la sine. De acord cu propunerea făcută de domnul Bielan de a reduce perioada de tranziție. De ce să așteptăm mai mult? Vă mulțumesc. Good. Well, thank you. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această primă rundă. Până acum ce am făcut? Am avut evaluarea de impact, după aceea documentul comisiei, după care documentul raportorului. Acum uh, am sărit un cumva în etape ale procedurii. Dau cuvântul comisiei pentru a ne prezenta mai mult contextul. Nu am primit uh, uh diapozitivele dumneavoastră în timp util, deci nu le putem prezenta. Sunt sigură că ni le veți trimite mai târziu, nu avem nici copii. Uh, Eh, ale acestora. Deci vă rog să ne faceți o trecere revistă a principalelor idei și să răspundeți întrebărilor adesea de colegi dacă puteți. avem timp la dispoziție până la și jumătate dacă aveți timp. Deci avem a timp ar fi suficient să continuăm discuțiile. Cred că e prima oară când sunteți prezent la reuniunea noastră și trebuie să mai adaug că DG Competiție a concurența s-a ocupat de această chestiune. Nu ne întâlnim prea des cu reprezentanții la DG Concurență, chiar dacă sunt multe, multe dosare care ar fi de competența acestei, acestei direcții generale și ne bucurăm că vă avem alături de noi. Mulțumim că ne-ați invitat și pe DG Markt coautor al acestei propuneri. Ne-am ocupat împreună de acest pachet. Uh, e vorba de directiva privind uh, serviciile de plată și comisioanele uh, bancare, despre care vom discuta astăzi. Vă mulțumim pentru invitație, mulțumim și raportorilor pentru proiectele de raport și trebuie să-mi cer scuze, fiindcă nu știam care sunt procedurile Parlamentului, fiindcă venim de la Comisie, nu știam că trebuie să vă înștiințăm uh, înainte, că avem, uh, avem uh, diapozitive, nu le am, dar poate mai bine așa, fiindcă a, ele erau mai, o, uh, mai tehnice, să zicem, să analiza și evaluarea de impact, așa cum ni s-a cerut, dar Așa cum a spus dumneavoastră, o să răspund la chestiunile ridicate în această dimineață și cei care, pentru cei care nu cunosc, care nu știu ce sunt comisioanele bancare, Vreau să vă dau o definiție, să vă spun și care este problema cu aceste comisioane. Și așa cum aș fi vrut să fac pentru evaluarea impactului, să vă explic unele alegeri făcute în, acest, în această propunere de regulament și apoi aș dori să rezolv unele neînțelegeri în ceea ce privește uh, efectele posibile ale, ale regulamentului. În ceea ce privește comisioanele, interbancare, pentru cei care nu le cunosc, cred că cu toții am, am avut de-a face cu ele, chiar dacă nu, le, nu știm ce sunt. Haideți să vă explic. Dacă mă duc la un magazin și cumpăr o cameră de luat vederi, un aparat foto de 100 de euro, eu cred, de pildă consumator, eu cred că nu plătesc nimic pentru a face plata. Deci eu cred că folosesc cardul fără nicio plată suplimentară. Dar uh, proprietarul magazinului plătește o sumă băncii în funcție de cardul pe care îl folosesc eu, iar banca lui plătește 70% din această sumă, deci din suma pe care o primește de la uh, magazin, către, uh, plătește băncii mele. Deci, deci uh, magazinul îi dă bani băncii mele pentru că eu am folosit cardul de credit. Asta este un, un uh, comision interbancară Acest 70% care este transferat între cele două bănci. Acesta este comisionul interbancară iar aceste comisioane sunt uh, sunt hotărâte împreună de bănci în cadrul unor structuri diferite pentru Mastercard, pentru Visa, pentru Bank Contact uh, și așa mai departe. Deci, banca emițătoare și banca operatorului de comerț ajung la un acord privind aceste comisioane interbancare. Ce sunt aceste comisioane, de pildă? Dacă folosesc bancontactul banca în, în, în Belgia, Uh, această comisiune va fi de 5 cenți uh, pentru 100 de euro dacă folosesc cardul Mastercard, poate nu în Belgia, să zicem într-o altă țară atunci, uh, dacă e un card de debit, uh, suma va fi de 10-20 de cenți, dacă folosesc un card de credit, suma variază între 70 de cenți și chiar 1,20 euro. Și dacă folosesc un card comercial, este vorba un card uh, de la angajatorul meu pentru uh, un fel de gold card și așa mai departe, mai, mai de lux să le zicem, atunci aceste comisiune pot ajunge până la 1,50 euro, 1,70 euro și dacă folosesc American Express, care este un card mai special, uh, atunci ajungă până la 2 euro, 50 sau chiar 3 euro. Deci to- toate aceste comisioane pentru aceeași tranza- tranzacție. <coughs> Diferența este că banca mea, care este plătită în mod indirect de către magazin, va încerca să mă facă pe mine să folosesc cardul cel mai uh, cel mai scump, cu comisioane cele mai mari, care le aduce cele mai multe venituri. Deci o să-mi dea, o să mi se dea tot felul de voucher, de um, tot soiul de stimulente să nu folosesc meu bancar, ci Visa Gold sau cardul comercial sau American Express și mai departe. Acesta este sistemul, un sistem care are foarte multe dezavantaje. La DG Concurență noi ne-am ocupat de aceste chestiuni, ne ocupăm de aceste chestiuni de peste 20 de ani și da, de nenumărate ori am spus că acest acord între bănci uh, limitează concurența, fiindcă dacă băncile ajung la acest acord, atunci este imposibil ca o bancă comercială individuală să negocieze cu o, o anumită bancă emițătoare a cardului de credit în ceea ce privește aceste uh, comisioane. Iar aceste comisioane interbancare sunt un fel de plafon uh, în ceea ce privește uh, prețul pe care uh, îl cer operatorii de comerț. Deci dacă există un acord de a plăti 20%, uh, 0,20, acesta este plafonul care nu poate fi, un, uh, care, care, da, nu poate fi negociat mai jos, fiindcă operatorul de comerț știe că toate băncile au negociat acest, acest prag, ceea ce înseamnă că se limitează concurența, iar limitarea concurenței este interzisă de legea concurenței, dacă nu există o justificare, iar băncile au dat justificări, printre care faptul că este o piață bilaterală, Ceea ce înseamnă că o parte a pieței are un interes mai mare decât cealaltă parte a pieței de a folosi instrumentul de plată în acest caz. Eu fac o comparație cu, dis- cu discotecile, unde se spune că bărbații au interesul să plătească intrarea, femeile pot să intre pe gratis, fiindcă asta încurajează pe bărbați să ducă la discotecă. Acesta este avantajul, să zicem, pieței bilaterale, iar femeile sunt deținătorii de, de carduri, iar uh, operatorii de comerț sunt bărbații. Acum, dacă cerem uh, operatorilor de comerț să plătească, atunci uh, titularii de carduri vor, își vor folosi uh, cardurile de credit, ceea ce reprezintă avantaje pentru operatorii de comerț, fiindcă e mai ușor și mai sigur și mai departe. Da, am spus, suntem de acord cu această filozofie, dar nu suntem de acord cu faptul că uh, comisioane trebuie să fie atât de ridicate. În primul rând, e greu să înțelegi diferențele de comisioane între state membre și um, uh, și la nivelul statelor membre și ne dăm seama că există o concurență între diversele carduri de credit, uh, Visa, Mastercard și așa mai departe, uh, care oferă comisioane ridicate băncilor, fiindcă apoi băn- atunci băncile le vor emite cardurile. Am văzut în Marea Britanie ce s-a întâmplat. În momentul în care s-a desfințat uh, regimul național, mai întâi a intrat Mastercard și a oferit cu 2 mai mult decât uh, regimul național. Deci toate băncile au început să emită carduri Mastercard. Apoi a venit și Visa și a mai plusat 2 cenți. Deci, pe parcursul a 2 ani, toate băncile au început să emită uh, carduri Visa. Consumatorii habar n-aveau, dar până la urmă, prețurile uh, la Uh, prețurile au crescut cu aceeași sumă. Vedem acum ce se întâmplă la nivelul concurenței și asta nu ne place. Este o fel de concurență inversă, o concurență care duce la prețuri mai ridicate, ascunse, în loc de o concurență care se ducă la prețuri mai scăzute. Iar asta este problema care se confruntă această piață. Deci, asta este problema noastră uh, din punct de vedere al concurenței. Apoi, și din punct de vedere al consumatorilor, fiindcă una dintre problemele cu care se confruntă consumatorii este că nu știu care sunt aceste plăți indirecte și toate acestea uh, spor, cresc uh, prețurile bunurilor și serviciilor. Nu știm că din cauza comisiunii de 3 euro la American Express cu toții plătim indirect această sumă suplimentară. E o altă problemă din perspectiva consumatorului este că dacă, să zicem, eu plătesc uh, cu un card de debit uh, mai ieftin sau uh, cu bani lichizi, eu îi finanțez pe cei care folosesc cu un card American Express mai scump. Și toți credem că cardul de, cardul de credit sau de debit este, este fără costuri aferente. Dar dacă, dacă ducem la extrem această situație, e ca și cum săracii plătesc pe cei bogați, pentru cei bogați. Deci, chiar dacă este vorba despre o politică de concurență, noi ne-am implicat foarte mult și în ceea ce privește uh, politica de protecție a consumatorilor în acest caz. Uh, Bun. Acestea sunt problemele. Și acestea au devenit din ce în ce mai pregnante în ultimul, ultim, timp, în ultimii ani. În momentul în care am început să ne ocupăm de dosarul uh, um, Comisiunilor interbancare, procentul cardului era de 10-20% în statele membre. Dar acum, dacă ne uităm la operatorii de comerț, ne dăm seama că sunt state membre unde aceste tranzacții sunt, uh, au ajuns la 60%. Deci faptul că se plătesc acum uh, comisiunea de 3 euro indirect e mult mai relevant decât pe vremea când plăteam cu toții uh, numerar. Asta este o problemă. Acum, întrebarea este cum putem să o rezolvăm. Și aici uh, ajungem la prima opțiune a evaluării de impact, care spunea opțiunea, care spunea opțiunea 0. Ce, care sunt consecințele dacă nu facem nimic? că nu facem nimic, nu înseamnă că nu se întâmplă nimic, fiindcă se întâmplă ceva la uh, regulile privind co- concurența. Am avut uh, cauze privind Mastercard și Visa și acolo am ajuns deja la uh, o hotărâre. Avem un caz în instanță privind Mastercard și așteptăm hotărârea finală din partea Curții Europene de Justiție care cred că va fi dată la jumătatea anului viitor. Este vorba despre o decizie pe care am adoptat-o în anul 2007, când am, uh, am spus că aceste uh, comisioane interbancare sunt uh, interzise. Iar Mastercard nu a reușit să găsească o justificare suficientă pentru menținerea lor. Asta se întâmplă în ceea ce privește concurența. Acum, în cadrul acestor com- proceduri complexe, uh, ambele regimuri internaționale au făcut angajamente față de noi. Mastercard a spus că va reduce comisionul transfrontalier pentru carduri de debit la 0,2% și 0,3% pentru carduri de credit și de curând uh, Visa ne-a făcut aceeași ofertă de a reduce comisionele la 0,2 și 0,3%. Ne bucură aceste rezultate, dar nu ar trebui să uităm că acest rezultat se referă numai la, um, pentru Mastercard la, la comisioane transfrontaliere și pentru Visa uh, comisioanele la, la tranzacții transfrontaliere. Deci eu, consumator, când mă duc în Franța și folosesc cardul de credit, plus 10 state, state membre, dar nu cele mai importante unde tranzacțiile sunt cele mai frecvente. Ceea ce înseamnă că majoritatea comisioanelor uh, rămân la fel. Uh, și nu sunt puse sub semnul întrebării de, de instituțiile europene. Asta tot nu înseamnă că stăm cu mâinile în sân, fiindcă jumătate din aceste situații sunt, uh, sunt la, la atitudinea competențelor uh, la autorităților de concurență naționale, cu care conlucrăm îndeaproape, dar bine, asta nu înseamnă că ajungem la rezultate eficiente, rapide, uh, în ceea ce privește situația pe piața internă. Uh, deci problema este că uh, operăm toți cu calendare diferite. Deci avem situație în Polonia, în Ungaria, unde se, se ia o, o decizie care este deja aprobată, să zicem, uh, apoi se, se ia o hotărâre în Franța uh, de către autoritățile de concurență. Avem, să zicem, o, o procedură care abia a fost demarată și a fost, a fost suspendată în Marea Britanie și uh, tot, soiul de proceduri pe aici, pe acolo, cu calendare diferite. Uh, deci va dura ceva până când vom, vor fi finalizate toate acestea și până să avem o soluție pentru o soluție generală. Și toate astea reprezintă o problemă, fiindcă acum vedem că 90% din aceste comisioane bancare nu, nu respectă plafoanele pe care le-am hotărât cu Visa și Mastercard. Și dacă ne uităm să vedem ce se întâmplă în Europa, ne dăm seama comisioanele de la angajamente sunt foarte scăzute, 0,2 și 0,3, dar îmi pare rău că nu am adus acum diapozitive, dar dacă ne uităm la situația în Europa, ne dăm seama că comisioanele în Polonia, Ungaria, de pildă, ajung până, sunt, cu, sunt, sunt cu până la 10 ori mai mari decât uh, cele pe care le-am convenit cu comisia. Și asta este o problemă pentru piața internă, fiindcă dacă eu ca, uh, ca un, um, vreau să ofer un card nou pentru Uniunea Europeană și pentru, sau pentru câteva state membre, uh, atunci, ce se întâmplă? În aceste țări, băncile se așteaptă să primească aceleași comisioane pe care le primesc deja de la, de la companiile de card de credit. Situația este diferită, bineînțeles, la puncte de stat și știu că există o procedură de, con- concurențială în acest sens, poate că aceste comisioane sunt ilegale. Iar asta este chestiunea pe care doream să o ridic în ceea ce privește piața europeană. Asta nu, se, nu este valabil doar pentru regimurile de carduri, ci și eh, același lucru este valabil pentru plățile pe internet și plățile pe aplicații mobile. Deci pentru uh, instrumentele de plată ale viitorului, care acum penetrează piața. Este o problemă faptul că în fiecare stat membru statele, uh, mă scuzați, băncile au uh, niveluri de comisioane diferite. Și comercianții au de suferit, fiindcă vor să vândă pe internet și trebuie să cunoască comisioanele bancare uh, în fiecare țară fiindcă asta va afecta prețul pe care uh, îl cer în respectiva țară. Și asta nu e ușor, fiindcă apoi uh, trebuie să faci o diferență între statele membre. Iar aici, iată, o dovadă de nefuncționare a pieței interne, fiindcă dacă un operator vrea să, să vândă în, peste graniță, să zicem într-o altă țară, dacă în Polonia comisioanele sunt mai mari, poate să facă asta, sigur, nicio problemă, poate să folosească serviciile uh, unei bănci uh, din altă țară, în Germania, chiar dacă și acolo, să zicem, comisioanele sunt foarte ridicate, dar uh, regulile obligă banca să plătească comisionul bancar uh, al țării vânzătorului. Deci operatorii sunt blocați, nu pot plăti decât, nu au dreptul decât la, la comisionul din țara lor. Asta, asta, asta înseamnă că piața internă nu funcționează din cauza acestor regimuri de, de carduri. Asta încercăm să rezolvăm în cadrul uh, regulamentelor de concurență, dar va dura ceva timp. Asta, asta este opțiunea zero, și anume să nu facem nimic la nivel reglementativ. Asta înseamnă că rămânem cu situația actuală care înseamnă o piață fragmentată cu multe probleme uh, în ceea ce privește integrarea pieței, în ceea ce privește oferirea de bunuri și servicii la nivel uh, european și trebuie să le spunem consumatorilor care sunt costurile aferente. Dacă nu vorbim despre asta, atunci hai să vedem cum am putea reglementa. Prima opțiune ar fi să reglementăm doar tranzacțiile transfrontaliere. Din fericire, avem acordurile astea cu Mastercard și Visa și am putea spune, să lăsăm lucrurile așa. Și dacă avem noroc, am putea să uh, reglementăm, de pildă, uh, situațiile uh, transfrontaliere în care operatorii să tranzacționeze în afara țării și să beneficieze de aceste praguri de 0,2 și 0,3. Asta ar fi foarte bine. Și am propus în regulament ca această, această procedură să fie aplicată ca o fază, o fază 1 a aplicării acestei propuneri. Deci faza 1 ar fi uh, liberalizarea tranzacțiilor transfrontaliere, uh, deci și pentru consumatori și pentru operatorii de comerț, și aplicarea uh, pragurilor uh, care au fost acceptate deja în cadrul schemelor internaționale. Dar nu este suficient. Ce se întâmplă? mai ales pentru operatorii mai mari. Ei vor avea posibilitatea de a face aceste achiziționări centrale, deci să folosească o bancă pentru mai multe state membre sau pentru chiar pentru întreg teritoriul Uniunii Europene, fiindcă operatorii mai mari au posibilitatea de a depăși uh, problemele standardelor diferite. Pot uh, investi bani pentru asta, dar dacă ești un operator de comerț mic, uh, atunci nu are rost să investești în mai multe echipamente, să folosești serviciile în alte bănci uh, în altă țară. Deci ar fi foarte bine și poate că efectul ar fi acela de reducerea comisiunilor la nivel național, dar nu ar trebui să ne oprim aici la această fază 1 în ceea ce privește tranzacțiile transfrontaliere. Ar trebui să existe un teren echitabil, după părerea noastră. Bineînțeles, așa cum am spus și în evaluarea impactului, am putea să cerem statelor membre să identifice un uh, nivel acceptabil de comisiune interbancare. Însă, problema este că nu există metodologie infailibilă la nivelul statelor membre pentru a, uh, acest lucru. Și altă problemă este că dacă facem asta, atunci se liberalizează tranzacțiile transfrontaliere și, se, și lăsăm o portiță deschisă operatorilor de comerț ceea ce poate să fie un lucru bun, dar asta înseamnă că operatorii mai mici Uh, vor, vor suferi de pe urma unui astfel de sistem. Deci, până la urmă, cred că este inevitabil și un lucru pozitiv pentru piața internă de a se ajunge la un teren echitabil unde, unde comisioanele interne se, sunt, alin, sunt armonizate cu cele transfrontaliere, care ar trebui să fie nivelul atunci. E bine, 0,2% și 0,3% nivel accept, niveluri acceptate de, uh, de, de Visa pentru card de credit, de Mastercard, uh, Eh, iar a, aceste comisioane au fost acceptate de cardurile de credit și am văzut că mm, nu se întâmplă nimic rău, deci credem că eh, pot fi eh, respectate. Și, și o duc bine fiindcă cresc, crește numărul de tranzacții cu cardul de credit. Deci asta ar trebui să se facă. Iată, deci v-am, v-am prezentat o, o serie de opțiuni din evaluarea de impact, apoi s-a, s-a adresat o întrebare în această dimineață uh, Uh, cum rămâne cu cardurile comerciale și scheme ale părților terțe. Aici e nevoie de unele explicații, fiindcă problema comisiunilor interbancare Există, există, fiindcă operatorii de comerț nu pot refuza unele carduri sau trebuie să, să ceară comisioane suplimentare. Este vorba de, de cardurile de consum pe care le avem cu toții. Unii avem, între noi avem și carduri de credit. Acestea sunt uh, cardurile uh, de consum foarte des întâlnite. Card, cardurile de debit, de pildă, fiecare cetățean european are un card și jumătate. <laughs> Și aici intră și copii și bebeluși, deci procentul este mult mai mare. Uh, cu toți avem un card de debit și vrem să folosim pentru plăți, iar uh, magazinele, operatorii de comerț, chiar dacă comisioanele sunt, fo- sunt uh, foarte mari pentru ei, nu le pot refuza și nu pot nici, uh, nici uh, cere plată suplimentară, fiindcă le e frică că își pierd clientela, astfel încât e greu să exerciteze presiunea asupra nivelului com- comisioanelor. Deci, uh, Trebuie să existe un plafon pentru cardurile de consum, dar acest lucru nu este, nu este la fel de important ca pentru cardurile de afaceri pe care le, prim, pe care le primim de la angajator sau pentru aceste carduri de la părți terțe care sunt uh, emise într-o companie. De, un exemplu tipic este Amex. Nici asta nu e atât de important, fiindcă aceste două categorii de carduri, la ora actuală, au o cotă de piață atât de mică, încât este foarte ușor pentru un operator să spună, da, accept uh, cardul de credit și de debit, dar nu accept cardul Amex. Sau dacă s-ar putea și sperăm să, și dorim să se poată face acest lucru, acceptăm să spună, acceptăm cardul de debit, dar nu gold cardul. Uh, deci nu cred că trebuie să intre și aceste carduri la uh, plafonare, dar situația ar fi devenit complexă atunci fiindcă în acest caz uh, trebuie să facem, să ne, uh, să răspundem și angajatorilor. Deci dacă nu trebuie, am preferat să nu facem asta. Dar, și acum intră în joc transparența. Plățile trebuie să fie mult mai transparente. Deci operatorii de comerț trebuie să știe ce comisioane primesc pentru fiecare card. Deci, uh, uh, băncile nu ar trebui să aibă, trebuie să aibă comisioane separate, fiindcă acum sunt toate la un loc. Uh, primești primești factura lunar și nu știi exact care este comisionul pentru cardul de debit, pentru cel de credit și așa mai departe. Sunt toate la un loc. Vrem să dăm operatorilor de comerț posibilitatea de a spune consumatorilor, uite, de asta nu accept cardul de credit mai scump. Uh, Asta e foarte important. În egală măsură, considerăm că pe viitor va exista uh, mărci comune pe, pe telefoanele mobile. Visa, Mastercard, toate vor fi, le vom avea pe toate pe telefoanele mobile. Și apoi dacă permitem situația pe care, care există acum, și anume condiționarea folosirii unei anumite mărci de către bănci, bineînțeles că băncile au un interes să, să scoată în evidență cardurile mai eh, scumpe. Și trebuie să punem capăt acestui lucru. Operatorii de comerț eh, sunt cei care trebuie să aleagă cardurile și până la urmă consumatorii trebuie să ia hotărârea de a folosi un card sau altul. Asta doream să vă spun în ceea ce privește alegerile pe care le-am făcut. Acum eh, s-au adresat unele întrebări, dacă îmi permiteți să răspund la trei întrebări. În primul rând este vorba de diferențele între piețe. Uh, da, e adevărat că există diferențe între piețe, dar să nu uităm că aceste diferențe există nu numai între statele membre, ci și la nivel sectorial. Deci, ce ai plăti pentru folosirea unui card de credit uh, diferă dacă ești supermarket sau magazin de bijuterii sau, uh, sau uh, vânzător de mașini. Deci, uh, la un, în Uniunea Europeană, costurile cât și uh, costurile emițătorilor și operatorilor de comerț nu sunt atât de diferite încât să trebuiască să se mențină aceste diferențe la nesfârșit. Asta pe de o parte. Pe de altă parte să nu uităm că diferențele de piață sunt cauzate de, de comisioanele interbancare. Iată exemplul Poloniei. Mi se spune adesea că lucrurile sunt diferite în Polonia, fiindcă nu toată lumea poate să folosească cardul de, cardul dar până de curând, Polonia, fiind acum a adoptat legislație, avea comisionul bancar cel mai ridicat din Europa, iar consecința era că fiecare cetățean uh, polonez avea un card, dar nu putea folosi, fiind, folosi fiindcă doar uh, 20% dintre operatorii comer- comerciali acceptau cardul de credit. Deci, uh, atunci ei foloseau cardul pentru a scoate bani de la bancomat și pentru a plăti numerar. Asta este realitatea din Polonia pe piață poloneză și prin reglementarea uh, comisarilor interbancare rezolvăm o astfel de problemă, permițându-le polonezilor să folosească cardurile, fiindcă astfel uh, comercianții vor uh, fi stimulați să accepte cardurile. Bine, Polonia nu dorea să aibă comisioanele cele mai ridicate din Europa și de curând au adoptat, a adoptat legislație pentru reducerea acestora, iar Polonia este una dintre țările unde comisioanele interbancare sunt o adevărată problemă. Același lucru este valabil și în, Polon- și în uh, Ungaria și uh, Italia, care se gândește la uh, uh, introducerea unei legislații în acest sens, precum și Marea Britanie. Asta este situația pietelor. Acum, care sunt consecințele asupra consumatorilor? Aceste comisioane sunt justificate? S-a publicat de curând un articol în Marea Britanie în um, care se spunea că consumatorii vor începe să scoată bani din buzunar. Ei bine, acum e vorba de două părți diferite ale pieței. Acum, dacă consumatorii vor plăti mai pentru conturile bancare sau pentru obținerea unui card, depinde de concurența între bănci și de posibilitatea de a schimba banca. Și sunt mai multe situații. Avem un exemplu care este dat adesea în, uh, în argumentele băncilor și a cardurilor în Spania. De pildă, după reducerea comisioanelor interbancare, băncile au început să uh, ceară comisioane puțin mai mari. să nu uităm că asta s-a întâmplat într-o perioadă în care băncile oricum creșteau comisioanele la toate serviciile bancare și, bineînțeles, au, au uh, cât și comisarele interbancare, dar acestea nu erau uh, cele mai ridicate. Asta într-o situație în care concurența interbancară nu a pus presiune asupra menținerii uh, comisioanelor uh, scăzute. Un alt exemplu este Franța, unde uh, unde s-a ajuns la un acord cu grupul Visa și Mastercard și uh, au fost reduse, nu, s-a, nu a fost afectată piața. Același lucru pentru Elveția. SUA este un alt exemplu unde comisioanele au fost reduse prin intervenția guvernului. S-a spus că se va duce la o creștere a acestora, dar din potrivă. Dar nu s-a întâmplat. Băncile au spus că vor cere 50 uh, de dolari lunar pentru 5, se corectează vorbitoarea, 5 dolari lunar uh, Uh, comisioane pentru uh, funcționarea contului uh, și asta a fost unul din motivele pentru care a început și uh, Occupy, uh, mișcarea Occupy. Consumatorul a spus nu, nu suntem de acord cu așa ceva și până la urmă toate băncile au trebuit să retragă acest, uh, acest anunț și această măsură. Deci nu s-a întâmplat nimic. Depinde de situația pieței, depinde de ce vor face băncile, iar concurența este, uh, este un proces sănătos de menținere a uh, cu comisiile reduse. Și acum, ultimul lucru, inovarea. Se spune uh, la nivel bancar și la nivelul cardurilor, uh, schimbărilor de card, se spune că dacă nu ne permite să, să introducem aceste comisioane pe ușa din dos, atunci nu vom mai putea inova la nivelul plăților pe internet și pe aplicațiile mobile. Acum, problema este că istoria ne arată că nu s-a putut niciodată face o legătură clară între inovare și comisioanele interbancare. Un exemplu foarte clar în SUA a fost faptul că comisioanele interbancare erau uh, foarte ridicate pentru cardurile mai vechi, pe care, pentru care trebuia să semnezi în momentul în care făceai o plată. Acestea nu erau prea sigure, erau mm, complicate, mm, proaste, dar, dar băncile le emiteau, fiind, le emiteau fiindcă comisionul bancar era foarte ridicat. Deci, iată, comisionul bancar uh, a afectat negativ uh, inovarea. Deci, în ceea ce privește plățile pe internet și uh, aplicațiile mobile, credem că investițiile trebuie să se facă um, de cei care achiziționează de operatorii comerciali și de băncile care achiziționează, deci ei plătesc deja comisiune bancare și vor plăti și mai mult dacă nu le reducem. Deci nu, ne nu suntem convinși că există o legătură între inovare și, și comisioanele interbancare. Iar până la urmă, ne gândim că dacă va, dacă va exista inovare în Europa, atunci să aleagă consumatorii, să aleagă consumatorii dacă vor să financeze aplicații pe telefonul mobil sau uh, plăți pe internet uh, și nu să, fi, să, să facem de asta prin, uh, printr-un document secret despre care consumatorii nu știu nimic. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Indeed, for, um, and I can say we didn't miss your slides at all. You were <laughs> extremely, uh, it was a brilliantly clear. Uh, a fost o explicație strălucit de uh, bună. Nu prea avem prea mult timp la uh, dispoziție. Am să-i dau domnului Bilan uh, cuvântul uh, să uh, finalizeze discuția. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor care au participat la discuție, membrilor de comisie, raportorilor din umbră. Vreau să mulțumesc reprezentantei comisiei pentru această explicație excelentă. Cred că s-a dat un răspuns la toate întrebările uh, importante și aștept să colaborez cu toți raportorii din umbră din diferitele grupuri politice, președintele. Calendarul este următorul, pentru că trebuie să avem un aviz foarte clar și cred că din punctul de vedere al consumatorului este foarte important. Deci termenul de depunere a amendamentelor pentru Europa va fi 10 decembrie. Ne întâlnim raportorii de umbră înainte de această dată. Comisia ne va trimite și diapozitivele, așa încât vom avea toate informațiile disponibile pentru a putea înțelege o problemă extrem de importantă și complexă. Analiza amendamentelor se face pe 22 sau 23 ianuarie și vom adopta pe 11 februarie. Comisia Econ uh, va adopta pe 20 februarie și vom vedea ce va face apoi președinția Elena. Să sperăm că vor face progrese rapid. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc raportorilor, uh, doamnei Wesenberger și echipei sale. Așteptăm să vă vedem atunci când vom discuta amendamentele și vom uh, urmări această propunere. Ne reîntâlnim la ora 3 în această după-amiază, când avem programate o audiere privind piața unică a telecomunicațiilor. Eu sunt raportor, uh, avem mulți vorbitori, sperăm uh, că vom avea o discuție interesantă. Domnul Coferati va prezida ca eu să mă pot Uh, achitat de rolul meu de uh, raportor. Mulțumesc și mulțumesc și Comisiei.